Good afternoon, everyone. Bună ziua, bine ați venit pentru, la întâlnirea noastră de astăzi. Dacă v-ați uitat la proiectul de ordine de zi, vă întreb, aveți obiecții? Fără observații, consider că ordinea de zi a fost adoptată fără niciun fel de modificări. Am câteva anunțuri de făcut. Mai întâi vreau să vă atrag atenția asupra seminarului uh, comun NVI3 uh, ce privește piața pentru uh, materiile prime secundare, care va avea loc pe 31 ianuarie, începând de la 1 și jumătate până la 2 jumătate. În ce privește regimul lingvistic de astăzi, 20 de limbi disponibile și uh, Întrunirea noastră este uh, difuzată pe internet, dosarele sunt disponibile prin aplicația de internet. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este proiectul de aviz în ce privește protejarea resurselor uh, haleutice, piscicole și a ecosistemelor marine prin măsuri tehnice. Raportul este domnul Ciprian Tănăsescu, căruia îi dăm cuvântul. Thank you, Chair. Dear colleagues, following the adoption of the new Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În urma adoptării uh, regulamentului de bază privind protejarea resurselor haleutice, s-au adoptat și normele tehnice care trebuie să deplinească acest scop. Printre obiectivele fixate e vorba și despre prezervarea habitatelor, a speciilor uh, uh, sensibile, dar normele tehnice adoptate în trecut nu mai fac față acestor cerințe și acum Comisia a făcut un pas în direcția cea bună și uh, a hotărât să revizuiască aceste norme tehnice. Pentru a avea mai mult succes în viitor, uh, rezervele piscicole trebuie să fie uh, gestionate în mod sustenabil prin implicarea tuturor părților uh, interesate. Regionalizarea este de asemenea o cale de urmat, regionalizarea având uh, scopuri și obiective comune pentru a uh, permite um, respectarea angajamentelor în domeniul mediului pe care și le-a asumat Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie respectat și procesul bunei guvernanțe. Cum spuneam, regionalizarea trebuie să aibă loc în cadrul uh, actualei liste de obiective și trebuie uh, incluse și dispoziții din uh, directiva din 92 pentru protejarea păsărilor și habitatelor păsărilor, de asemenea directiva din 2009 pe aceeași temă. Prin urmare, politica de pescuit trebuie să se bazeze pe avize științifice deciziile privind gestionarea resurselor noastre naturale comune trebuie să se bazeze pe date științifice fiabile și recente, date care să fie uh, actualizate și uh, să fie uh, publicate. De asemenea, trebuie să aplicăm principiul prudenței. De exemplu, în ceea ce privește folosirea noilor unete de pescuit, n-ar trebui să fie utilizată decât dacă se dovedește că acest, uh, um, că folosirea acestor unelte noi nu are un impact negativ asupra categoriilor uh, um, um, speciilor nevizate, asupra habitatelor uh, sau asupra fundului mării. În ce privește punerea în aplicare, monitorizarea, toate aceste procedee trebuie să fie aplicate în funcție de uh, fiecare program care este vizat. Ne dorim să avem o cultură a conformității. Din perspectiva protejării mediului înconjurător, rolul cheie a acestor norme tehnice este să constituie un bun punct de plecare pentru stabilirea noilor norme tehnice și pentru politica de regionalizare. De asemenea, măsurile tehnice trebuie să permită anticiparea și prevenirea uh, amenințărilor pentru ecosisteme. Noile măsuri tehnice nu trebuie doar să aibă drept uh, obiectiv să atingă noi scopuri, ci trebuie să permită atingerea acestor scopuri. Căci, bineînțeles, dacă obiectivele nu sunt atinse, atunci normele tehnice nu sunt cele corespunzătoare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim frumos raportorului. Acum uh, doresc să dau cuvântul uh, raportorilor din umbră, de la grupurile politice și membrilor. Încep cu domnul Hutama. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc în olandeză, pentru că este un dosar destul de tehnic. Mai întâi vreau să mulțumesc frumos domnului raportor pentru toate eforturile dumnealui. Cred că a spus lucrurilor pe nume, acest text se îndreaptă în direcția cea bună, a menționat mai multe probleme, mai multe provocări. Ceea ce mă interesează, în primul rând, în acest dosar este legătura care se face cu obligația uh, Um, impusă sectorului de pescuit. Și, în general, pescarii întâmpină dificultăți de fiecare dată când li se dictează uh, condiții de respectat uh, um, de la Bruxelles sau, în tot cazul, li se impun tot felul de um, misiuni. Ar trebui, da, să ne gândim la impactul asupra mediului înconjurător, dar și asupra pescarilor. Dacă o anumită practică este interzisă, Uh, de exemplu, dacă se interzice rearuncarea peste bord a peștilor care sunt de dimensiuni prea mici, atunci uh, mi se pare că e totuși o normă absurdă. Nu văd de ce uh, trebuie să respectăm absolut orice, să ne și gândim. Da, să protejăm resursele, să protejăm um, habitatele, dar există metode noi care permit pescuitul selectiv. Una dintre aceste metode pe care a menționat-o și Comisia este pescuitul cu um, impulsuri electrice. Există, datorită acestei metode, avantaje. Se fac economii de resurse, economii de combustibil și um, impactul asupra um, fundului mării este mult mai redus. De aceea vreau să se favorizeze aceste metode noi de pescuit selectiv. Dar există ceva ce eu n-am înțeles în propunerea comisiei și îi cer lămuriri propunerea cu privire la normele tehnice stipulează că nu trebuie să fie depășită cota de 5% pentru peștii a căror dimensiuni este uh, mai mică decât dimensiunea uh, vizată. Ori, în ce privește cantitatea de pești care pot să fie rearuncați uh, peste bord, uh, procentul menționat este zero. E o contradicție în termeni aici. De ce să nu poți să-i arunci în mare cât timp sunt încă în viață dacă sunt prea mici? Da, și noi vrem să protejăm marea și noi vrem să uh, Uh, protejăm acele zone unde habitatele sunt sensibile, dar pentru aceste zone deja există mai multe directive în vigoare. Directiva Habitate, Directiva Păsări și Politica Comună de Pescuit. Nu puteți să fiți mai preciși și să nu tot avem uh, legislație peste legislație care până la urmă reglementează același lucru? Mulțumesc! Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Domnul Torvalds? Mulțumesc! Eu am fost raportat din umbră pentru acest dosar la Comisia de Pescuit. Cred că raportul este unul bun. Am avut și noi niște semne de întrebare. Colegul meu deja a vorbit despre acest pescuit cu impulsuri electrice. Știm că din uh, diferite motive, uh, există state membre care ezită să folosească această tehnică de pescuit. Cu tot respectul pe care îl avem uh, pentru munca oamenilor implicați, eu cred că normele tehnice trebuie să fie foarte bine puse în aplicare, căci știm că resursele de pește sunt în mare pericol și că este probabil cea mai mare provocare după Brexit, pentru că Marea Nordului, de exemplu, nu vom, se va mai afla în uh, Uniunea Europeană după Brexit. Și ce se va întâmpla acolo? Va trebui să colaborăm cu norvegenii și așa mai departe, deci uh, să ne gândim și la aceste aspecte. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Graham. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos pentru comentarii. Vreau să revin la câteva întrebări ce au fost puse. Mai întâi, în ce privește obligația de debarcare? Știm că obligația de debarcare este o mare provocare, dar noi vrem să stimulăm tocmai metodele de pescuit selectiv. Și deja au, am impulsionat asemenea uh, metode noi. Există deja cote stabilite în, uh, în uh, politica comună de pescuit dacă pot să demonstrez că anumite specii de pește încă aveau șansa să supraviețuiască în cazul în care erau aruncate peste bord, atunci această um, aruncare peste bord este autorizată. E o derogare. De asemenea, s-a discutat foarte mult despre pescuitul cu impulsuri electrice una dintre obiectivele, unul dintre obiectivele obligației de, de debarcare este tocmai să încurajăm folosirea acestor uh, metode recente de pescuit selectiv, printre care uh, pescuitul cu impulsuri electrice. Dar oricum uh, vrem să um, facem o evaluare um, cuprinzătoare a acestor metode noi, inclusiv a metodei pescuitului cu impulsuri electrice înainte de a o recomanda ca atare într-un text al comisiei. În ce privește acest procent de 5%, nu este pentru prima oară când uh, normele tehnice specifică uh, un obiectiv cuantitativ. Politica comună de pescuit deja are drept ambiție să reducă capturile um, accidentale și chiar să le elimine. Normele tehnice uh, încearcă să arate care sunt um, Uh, măsurile concrete ce pot fi adoptate tocmai pentru a reduce sub 5% aceste capturi accidentale. Nu trebuie să depășească această uh, uh, talie minimă de referință pentru mai mult de 5% din acest pește prins în mod accidental. Oricum, noi vrem să avem niște măsuri mai puțin prescriptive și mai degrabă orientate către obținerea unor rezultate concrete, dar nu avem cum trebuie să stabilim niște termeni de referință, niște etaloane. Revenind la un alt punct, în ce privește faptul că există atât de multe regulamente care pasă să se suprapună, unele pentru mediu, altele pentru pești, altele pentru păsări. Da, însă normele tehnice pot să fie folosite la nivel regional, tocmai ca să atingem acest obiectiv de standarde bune de protecție a mediului, de protecția speciilor și așa mai departe. Cam atât din partea mea, cred că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Acum dau din nou cuvântul domnului raportor, domnul Tănăsescu. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc! Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, raportorii din umbră și celor care s-au uh, implicat în munca la acest proiect de aviz. Știu că este un dosar dificil, știu că este un dosar tehnic, nu am să mă mai lungesc, cred că reprezentantul comisiei uh, a răspuns deja la cele două puncte abordate și sper că toată lumea va putea să-și dea seama de faptul că acest raport este cel care include normele tehnice uh, ce trebuie să fie adoptate în Uniunea Europeană în acest domeniu. Mulțumesc! Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 7 februarie la orele 12 și ar trebui să votăm la NVP pe 9 martie. May I ask if the commission is here for the next point? Doamna președinte întreabă dacă reprezentantul sau reprezentanta comisiei este deja prezent în sală pentru a prezenta ur- următorul punct. Deci, dragi colegi, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, acest schimb de vederi cu comisia în ce privește unitățile de ardere mari și documentul de, uh, cu cel mai bune tehnici de referință. Începem cu cu doamna Aneta Wilms, care este șefă de unitate. Deci vă rugăm frumos să luați cuvântul. Uh. Good afternoon, and Madam Chair, I would like to thank the committee for this opportunity. Bună ziua, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a uh, discuta despre instalațiile mari de ardere privind uh, și cele mai bune tehnici disponibile. Apa, solul, aerul curate sunt nevoi esențiale pentru noi toți. De asemenea, este necesar să trecem la o economie circulară și să îmbunătățim eficiența energetică. Directiva privind uh, emisiile, pe scurt ID, ajută la uh, ati- contribuie la atingerea acestor obiective. În ultimii 30 de ani, legislația Uniunii Europene a dus la progrese importante în ceea ce privește reducerea emisiilor provenind de la instalațiile mari de ardere. Cu toate acestea, ele sunt responsabile pentru, uh, în continuare pentru jumătate de, uh, dintre emisiile de nitrogen de azot și alte emisii nocive. De aceea sunt necesare și alte reduceri, astfel încât să se atingă obiectivele de curățenie pe care ni le-am stabilit. Directivele din domeniu stipulează acest lucru. Este cât se poate de clar că um, este foarte important uh, să se ajungă la niște concluzii corespunzătoare. Această comisie a votat de curând, în unanimitate, în favoarea noului regulament privind mercurul, discutat la uh, ședința de la Minamata privind uh, Mercurul. Convenția aceasta vorbește despre utilizarea celor mai bune tehnici care să abordeze emisiile de mercur uh, generate de instalațiile mari de ardere. Aș dori să explic de ce apar o serie de probleme și ce presupune acestea. ID, această directivă, este instrumentul principal pentru uh, limitarea uh, efectelor nocive generate de instalațiile mari de ardere. Acoperă foarte multe instalații de ardere um, și această directivă are nevoie de uh, planuri corespunzătoare, de așa numitele PET și de uh, permise care să limiteze emisiile de substanțe nocive pentru a facilita activitatea statelor membre și pentru a asigura un grad mare de armonizare în ceea ce privește cerințele, au fost pregătite măsuri uh, corespunzătoare în fiecare sector. Există o echipă care are sediul la Sevilla. Ați auzit probabil de procesul de la Sevilla. Brefurile sunt uh, contractate de către membrii care sunt uh, parte a echipelor tehnice, iar aceste grupuri implică statele membre și ONG-urile uh, de mediu, precum și uh, grupurile industriale. Și acestea se ocupă de redactarea acestor documente. Activitatea este un proces pe bază de date care duce la rezultate solide, pornind de la o analiză amănunțită a datelor, și a tehnicilor utilizate în prezent. Brefurile oferă informații detaliate asupra sectorului, asupra provocărilor de mediu și a tehnicilor disponibile utilizate. Există și un capitol cu privire la concluziile BAT, care se referă la cele mai bune tehnici disponibile și la emisiile uh, și reducerea acestora ca urmare a utilizării acestor tehnici. Aceste decizii, precum și concluziile, reprezintă baza pentru autoritățile competente de a elibera permise. Concluziile BAT pentru ECPs vor uh, include 12 seturi de concluzii adoptate de către Comisie. Și acum, în mod uh, specific, în ceea ce privește brefurile. Ținând cont de importanța sectorului, acesta a atras foarte multe, uh, foarte multe persoane interesate. Grupul a adunat informații cu privire la 580 de LCP-uri, acoperind uh, emisiile uh, în aer, apă și s-a referit și la eficiența energetică. A fost discutat un draft final de către uh, stakeholder, a avut loc o întâlnire pe 20 octombrie anul trecut. Acoperă toți poluanții importanți, inclusiv pe cei tradiționali, dioxidul de sulf, nitrogenul, pulberile, dar și poluanți mai specifici pentru anumite categorii de combustibili, cum ar fi mercurul, clorura de hidrogen, oxidul de hidrogen și alții. Unde ne aflăm acum? Stadiul actual al lucrurilor. Ultimul pas în procesul de revizuire reprezintă adoptarea uh, de către Comisie a concluziilor BAT, care vor fi transmise în următoarea lună și supuse votului în uh, Comisia ID. După adoptarea uh, concluziilor BAT, la patru ani după ce se întâmplă acest lucru, va trebui să aibă loc o revizuire, iar condițiile updatate. Care sunt avantajele? emisiile LCP în aer uh, trebuie reduse. Este foarte important ca uh, centralele pe cărbune uh, să reducă de asemenea numărul de emisii generate. Implementarea concluziilor PAT are un rol important și se așteaptă reducerea emisiilor. 39% din noxe, 67% din pulberi, 25% din emisiile de mercur provenind din LCP-uri. Există anumite plângeri cu privire la costurile asociate și este cât se poate declar că există un potențial mare de reducere uh, a emisiilor generate de LCP-uri concluziile BAT vor duce și la îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea apei, emisiile de zgomot și alte tipuri de emisii. Se va... Este nevoie de sprijinirea pieței unice și de investiții în eficiența energetică. Nu există însă o soluție valabilă pentru toate sectoarele. În ceea ce privește cele mai bune tehnici disponibile, definiția este reprezentativă pentru întregul sector. Însă, pot exista uh, instalații individuale care să aibă și să lucreze în circunstanțe speciale. Pentru aceasta, directiva oferă uh, condiții speciale și posibilitatea de derogare la nivel național. Am vorbit mult despre LCP, brefuri și cele mai bune tehnici disponibile, precum și despre concluzii. Însă, înainte de a încheia, cred că este important să menționez și alte aspecte pozitive ale acestei legislații. În primul rând, IAD reduce și simplifică cerințele în ceea ce privește permisele în întreaga Uniune Europeană. Dovada provine dintr-un număr mare de țări care încearcă să implementeze regimuri uh, similare și au folosit brefurile pentru a configura politici asemănătoare. Sunt utilizate în Asia, Rusia, Corea de Sud și în alte zone și de asemenea sunt uh, folosite în toate proiectele OECD și ca uh, bune practici în schimburi de experiență. BAT-urile uh, duc la inovație și de asemenea la reducerea costurilor. Vor ajuta industria Uniunii Europene să mențină, să-și mențină rolul de pionierat pe piețele internaționale. Și pentru a conchide, poate că a fost mai mult decât un rezumat, însă sper că este suficient pentru a înțelege cât de complexe sunt aceste brefuri LCP și de asemenea cât de importante sunt sunt dispusă să răspund la întrebările dumneavoastră și să vă ofer uh, mai multe detalii cu privire la acest subiect, dacă considerați uh, important acest lucru. Vă mulțumesc! Thank you very much for your presentation. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Îmi dau acum cuvântul uh, deputaților ca să își exprime punctul de vedere. Domnul Brock. Yeah. si samozřejmě vážím. Domnul Poc, îmi cer scuze. Apreciez eforturile pe care le-a făcut Comisia și înțeleg că materia este cuprinzătoare. Poate că am omis câteva lucruri, însă există un lucru care a rămas restant. În prezent și nu numai în țara mea, cele mai uh, periculoase facilități nu sunt în țara de unde provin eu, însă noi uh, renovăm anumite instalații mari de ardere, astfel încât să îndeplinim obiectivele 2020. Și pot să-mi imaginez noile limite. Atunci când se va cădea acord asupra lor, îmi imaginez că acestea vor modifica obiectivele inițiale, care în prezent reprezintă obiectivul pentru aceste măsuri de renovare pe care le luăm. Și aș vrea să vă întreb, ce crede Comisia cu privire la un astfel de scenariu? Regulile se vor schimba în timp ce modernizarea este în curs de desfășurare. Și dacă se poate întâmpla acest lucru, deci dacă asta este imaginabil, atunci ce sugerează Comisia să procedăm într-o astfel de situație? Vă rog, o soluție. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc, domnule Eichhout. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru cuvintele introductive. Mulțumim că ne-ați explicat că procesul este complicat, însă mă confrunt în continuare cu probleme în ceea ce privește rezultatele așteptate. Pentru că dacă este să privim legislația, directiva privind emisiile industriale și știu foarte bine, pentru că a fost primul dosar legislativ la care am lucrat, deci știu despre ce este vorba și nu îl voi uita. Dacă este să privim care este ideea brefurilor și vorbim aici despre implementarea celor mai bune tehnici disponibile. Deci, cele mai bune. Aceasta este terminologia folosită. Dacă este să citim legea, aceasta spune că vorbește despre un, de, un echilibru între uh, rezultate de mediu bune și uh, costuri corespunzătoare. Dacă este însă să privim ceea ce facem aici, îmi uh, apar câteva întrebări. Am înțeles corect, de exemplu, că normele asupra cărora decidem acum, vor fi aplicate numai la patru ani după adoptarea formală, deci cândva la mijlocul lui 2021, fiind acum la mijlocul lui 2017. Deci, a durat 15 ani până să facem ceva. Și 8 ani la 8 ani va avea loc revizuirea. De ce vorbim despre o revizuire la 8 ani dacă uh, avem acest interval de timp de despre 15 ani? Și apoi, dacă este să privim datele care au fost utilizate pentru aceste standarde, pentru aceste norme, vorbim de date provenind din anul 2010. Deci, vorbim despre tehnici disponibile în anul 2010 care determină standardul pentru 2021. Cum Dumnezeu poate fi pus asta în corelație cu cele mai bune tehnici disponibile. Putem să pornim de la premisa că între 2010 și 2021 nu se mai mișcă nimic din punct de vedere tehnologic și pur și simplu standardele din 2010 se aplică în 2021, ceva nu merge bine aici. Și aș dori să faceți câteva comentarii și cu privire la acest lucru. Și, în plus, dacă este să privim datele, ei bine, standardele dacă este să le comparăm cu cele din alte țări, de exemplu media din Japonia, performează mai bine decât toate aceste standarde pe care dorim să le aplicăm din 2021. Și atunci, unde rămân aceste bune tehnici disponibile? Și despre ce vorbim aici? În al doilea rând, să ne raportăm la China. Standardele din China sunt mai ambițioase cu 30% în ceea ce privește emisiile de SO2 și, de asemenea, în ceea ce privește alte noxe. Deși China are obiective mai ambițioase ca noi decât ceea ce ne propunem noi pentru 2021. Și atunci vă întreb încă o dată, de unde vin aceste cele mai bune tehnici disponibile? Pentru că pe mine m-ați pierdut puțin. Dacă noi, ca legiuitori, facem ceva, ei bine, eu cred că am avut cu totul altceva în minte decât uh, rezultatele la care s-a ajuns. Așadar, vă rog să-mi explicați puțin uh, lucrurile și cu privire la aceste aspecte. De asemenea, derogarea despre care vorbeați. Puteți să-mi explicați mai bine? În uh, lege, în articolul 15, se prevede o derogare uh, destul de cuprinzătoare. Este un aliniat care a fost uh, supus multor dezbateri cu Consiliul. Și există acest aliniat privind derogarea la articolul 15 în legislație. Dacă este să citim derogarea din propunerea aceasta, aceasta este mult mai blândă. De ce avem nevoie de o altă derogare, în primul rând? Pentru că ea se regăsește deja în legislație și de ce este altfel decât atunci când discutaserăm legea? Poate puteți să-mi explicați și acest lucru. Și ultima întrebare. Și cred că dacă discut cu comisia, ei bine, ei sunt întotdeauna îngrijorați de uh, zona în care ne mișcăm. Dacă este să privim Europa, Ceea ce observ este că țările care au implementat mai devreme sunt sancționate. Au standarde mai stricte decât cele pe care le discutăm în acest moment, în procesul de la Sevilla. Așadar, cei care au încercat să-și protejeze cetățenii și să le protejeze sănătatea, deci au acționat mai rapid, sunt acum penalizați în cadrul acestui proces. Și atunci, vă întreb, despre ce vorbește Comisia aici și pentru ce este îngrijorată? De unde? De ce se îngrijorează de această armonizare? Și acum chiar ultima întrebare, pentru că aceasta are de-a face cu Regatul Unit. E bine, Regatul Unit a fost activ în acest proces și discutăm standarde, după cum spuneam, pentru 2021. Nu știm ce se va întâmpla cu Brexitul, dar este adevărat că Regatul Unit va determina parțial standardele mai slabe pentru uh, standarde mai slabe de implementat pentru 2021 când UK-ul nu va mai fi parte a Uniunii Europene. Ce va face Comisia în acest sens? Pentru că aceasta este o problemă suplimentară în acest proces. Da, procesul de servilia, știm, este complicat, știm și asta, dar ceea ce facem aici este să creăm o situație inegală și să-i penalizăm pe cei care s-au mișcat rapid și care și să-i sprijinim pe cei care au refuzat să își adune mizeria mai devreme. Eichhout, now Mr. Torvans. Mulțumesc, domnule Eichhout. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să mă exprim și eu poate într-un mod diferit și mai politicos, poate, decât uh, colegul Eckhout. Eu cred că pot fi de aceeași părere cu domnul Eckhout când spune că avem o problemă aici. Dacă e să ne uităm la propunere și costurile suplimentare pentru cei care utilizează biomasă, comparativ cu cei care utilizează combustibil fosil, e bine, supracosturile acestea sunt foarte ridicate. Și pe undeva, cumva, Comisia a uitat faptul că a avut loc acum un an de zile o conferință la Paris în care am încercat să luăm o decizie despre uh, faptul că nu mai vrem să mai poluăm planeta aceasta așa cum scrie aici în această propunere. În principiu, Comisia știe, nu, deja acest lucru, dar orice explicație suplimentară ar fi binevenită. Doamna președinte, mulțumesc și acum domnul Hoitema. Da, mulțumesc foarte mult, domnul președinte. N-am să mai repet ce au spus colegii, însă sunt absolut pe aceeași lungime de undă și vrem să știm și noi din partea Comisiei care este progresul real în acest nou proiect de text. Și în al doilea rând, Parlamentul acesta este foarte doritor Uh, să se aplice directiva referitor la emisii și în domeniul industrial și să, uh, să se uh, elimine orice vid în acest sens, orice gol. Așa că va trebui, într-adevăr, să ne asigurăm că nu ajungem într-o situație în care cei care iau măsuri sunt penalizați Iată că aici există o portiță de scăpare unde a ajuns în text. S-a explicat situația din China, dar pot să-mi imaginez că există câteva întreprinderi și țări care se descurcă mai bine și care pot să vină și să aducă o situație de distorsionare. Ehm, aș vrea să știu, ne îndeplinim astfel, prin aceste noi brefuri, ne îndeplinim oare mai bine uh, scopurile scontate? Mulțumesc, domnul Hausling. Ja, Sie wissen ja... Da, după cum știți, uh, trebuie să ne întrebăm dacă valorile sunt cu adevărat autentice și dacă ceea ce avem nu are lacune foarte mari. Și, ceea ce, și în ceea ce privește instalațiile de ardere, apar lacune foarte mari între ceea ce ar fi fezabil din punct de vedere tehnic și ceea ce ne arată deja alte țări că se poate, de exemplu Statele Unite ne arată acest lucru. Ne arată că valorile pe care le eh, propuneți dumneavoastră acum sunt posibile din punct de vedere tehnic și există și alte instalații mai moderne unde se poate merge și mai jos. Pe de altă parte, trebuie să ne întrebăm dacă aici nu există alte interese economice ceva mai mari care prevalează și dacă nu se ajunge la o uh, contorsionare a concurenței, a competitivității. Trebuie privite și interesele statele membre uh, și văzut care este drumul pe care se dorește să se meargă. Cred că avem multe motive de îngrijorare, pentru că nu cred că uh, propuneți cele mai noi tehnici, uh, cele mai noi soluții tehnice și cele mai moderne standarde. Și, și în ceea ce privește Mercurul, dacă este să ne uităm la standardul Statelor Unite, și dacă l-am aplicat pe acesta, ar fi suficient. De aceea mă întreb de ce nu puteți să aveți o manieră de a proceda mai consecventă. Mi-e teamă, ca și în cazul uh, altor scandaluri, că există anumite interese particulare, uh, poate chiar și din partea țării din care provin eu, care spun că um, este bine să se facă presiune asupra Comisiei de a nu merge un pas mai departe. Însă, eu cred că Comisia trebuie să facă un pas înainte față de propunerea actuală, de aceea întrebarea către Comisie veți mai merge un pas înainte, veți face un pas mai departe pe această de direcție, veți reuși să rezistați presiunii exercitate de statele membre, pentru că putem obține mai mult dacă vrem cu adevărat. Și cred că nu trebuie să ne ascundem după niște obiective care nu sunt suficient de ambițioase. Thank you, Madame Daly. Mulțumesc și acum, doamna Daly. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau mai întâi să mulțumesc Comisiei pentru prezență și pentru explicațiile furnizate. Dar Trebuie de asemenea să vă spun că împărtășesc îngrijorările colegilor, mai ales în ceea ce privește această propunere, pentru că dacă statele membre ar implementa această propunere bref, asta ar însemna anumite îmbunătățiri o reducere a numărului de decese premature, o reducere a costurilor de sănătate, însă concluziile BAT sunt, uh, vin cu niște opțiuni foarte uh, blânde și nu cred că atunci am mai avea efectele scontate. Și în acest sens împărtășesc îngrijorările colegilor atunci când subliniază că, de fapt, ar trebui să evităm orice îmblânzire a legislației și să menținem aceste neajunsuri sau viduri uh, pentru că e clar că în dorința de a promova anumiți pionieri la nivel industrial, s-ar putea să trebuiască să revizuim echilibrul întregului text. Și știu că anumite uh, norme au fost revizuite, au fost reduse, mai ales în ceea ce privește noxele și cred eu că, de fapt, concluziile sunt mai puțin stricte decât ceea ce figurează, spre exemplu, în protocolul de la Göteborg. Uh, spre exemplu, pentru motoare, cele pe diesel, spre exemplu. Și am o întrebare în acest sens către comisie. Aș dori să știu mai întâi, eventual, dacă are comisia intenția să ia niște măsuri împotriva celor țări care vor încălca, la un moment dat, limitele prevăzute în protocolul de la Göteborg și cum anume uh, o astfel de încărcare a unor norme la nivel, asupra care s-a căzut la un acord la nivel internațional va avea consecințe uh, față de uh, existența însă și acestui protocol de la Göteborg. Și în același rând, în timp aș dori să știu dacă eventual Comisia e de acord cu faptul că aceste cerințe ar trebui să fie aliniate pe ceea ce există deja în directiva și limitele prevăzute în directiva referitoare la emisii. Mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Bun, foarte bine. Atunci am să dau din nou cuvântul doamnei Williams din partea comisiei. Mulțumesc foarte mult. Da, a existat o serie întreagă de întrebări diferite și am să încerc să le structurez. În așa fel încât să pot să răspund la toate, sper eu. Asta demonstrează, evident, complexitatea acestei, acestui document a muncii depuse și e clar că rezultatul decurge din această complexitate. 90 de pagini, care de fapt sunt doar concluziile uh, celor mai bune tehnici disponibile, fiecare pe subsector clasificate. Uh, acolo unde există aceste uh, instalații de combustie de ardere de dimensiuni foarte mari, și, evident, fixarea unor limite, a unor praguri foarte ambițioase ne-am dorit noi. În ceea ce vrește coerența între acest text și diferitele derogări, schema de derogări și uh, directiva referitor la emisii și valorile fixate acolo și ceea ce poate fi spus în concluziile BAT. Ei bine, putem spune că există mai multe derogări care au fost acordate în articolele la 32 până la 34. Una se referă la Planul Național pentru perioada de tranziție care acoperă statele membre ce au posibilitatea să ne dea o listă a celor instalații care vor fi acoperite de acest text uh, până la jumătatea lui 2020. În orice caz a fost foarte clar că Planul acesta, în principiu, ar trebui să fie deja în curs de realizare, ceea ce permite statelor membre să aibă deja suficient timp la dispoziție pentru a investi și pentru a transpune direct concluziile uh, baturilor până mai, fără mai aștepta și fără alte investiții suplimentare pentru a întruni cerințele necesare prevăzute în uh, concluziile BAT, care ar putea fi mai stringente. De asemenea, există și derogări pentru acele instalații în care statele, mem- care statele membre au hotărât că își doresc la un moment dat să le închidă până în 2022. Și pentru anumite instalații utilizate pentru sistemele de încălzire și care ar putea fi închise până în 2023. Aceasta face parte din dezbaterile ce au avut loc din, uh, la nivel de grupuri tehnice. Au fost suficiente argumente în așa fel încât să permitem uh, o structurare a investițiilor în acest uh, fel. Pentru că altfel am fi impus industriei prea multe eforturi fără a fi în măsură să asigurăm și obiectivele noastre de protecție a uh, sănătății. Apoi, în ceea ce privește Calendarul. E adevărat, munca a început în 2011. Deci, ultimul bref nu a avut efort, eforturile uh, date, rezultatele scontate, uh, așa cum fusese prevăzute normele în 2006. Și munca a început 4 sau 5 ani mai apoi și a trebuit să luăm în considerare uh, dimensiunea sectorului acoperit, numărul de instalații pe care toți factorii interesați le-au identificat uh, și pentru care au avut date la dispoziție pentru a fi analizate și munca necesară, eforturile necesare pentru a putea și analiza aceste date referitor la toate aceste uh, instalații de referință, peste 580 la număr, și aceste niveluri au fost propuse în diferitele versiuni ale documentului de lucru. Am primit 800 de mii de comentarii care și acestea au trebuit să fie la rândul lor analizate cu atenție a trebuit să le răspundem la aceste comentarii, să venim cu o evaluare. Deci, după cum puteți vedea, e o muncă imensă a 22 de ingineri civili care au lucrat în mod simultan pe diferite brefuri. Nu trebuie să uitați că în directivă nu aveam decât două documente de referință și un singur set de brefs. Deci, eforturile pe care noi a trebuit să le facem acum au fost imense tocmai pentru a putea conduce întregul proces de analiză și numărul mare de persoane care a lucrat pe acest subiect a fost uh, uh, ceva, o, o noutate. De obicei avem două, trei persoane, maxim cinci pe alte subiecte, pe alte domenii. Acum, în ceea ce vrește partea tehnică, evident, există progres pe piață, însă noi nu suntem de părere că va fi așa un salt imens și o dezvoltare a noilor tehnologii uh, în această perioadă. Însă, la un moment dat, trebuie să vii și să spui, da, uitați, până aici sunt datele pe care le-am colectat, valabile, fără de care uh, atunci o, e, e, e, e o muncă nesfârșită în care tot timpul tot trebuie să actualizezi datele și nu mai poți să iei o decizie. Așa că dacă vrem să avem un proces decizional eficient, astfel am și acționat. Apoi, în ceea ce privește comparațiile cu Japonia, cu instalațiile din Japonia și din China. Da, suntem conștienți de faptul că în Japonia și în SUA sunt instalații care performează mai bine. Dar e vorba de instalații individuale. Aici vorbim uh, despre o despre instalații diferite și asta e valabil și pentru directiva referitoare la emisii. Mare parte din aceste instalații și datele furnizate au fost luate în considerare și grupurile de lucru tehnice au fost compuse din state membre industrii și organisme ONG-uri de mediu care au putut consulta datele în mod liber. Deci, pentru a nu submina calitatea muncii depuse, munca depusă în discuțiile tehnice și în grupurile de lucru tehnice. Acum, pe de altă parte, e adevărat că și China ia brefurile noastre ca și document de referință. Ei uh, ne admiră pentru că suntem pionieri în acest sector. Evident, nu putem compara o muncă lungă de 30 de ani în domeniul poluării desfășurată în UE comparativ cu ceea ce s-a făcut în China pentru că altfel atunci ar trebui ca aerul să fie super curat uh, în China, ori nu e cazul. În ceea ce privește derogarea 15 54. Noi considerăm că aceasta este una bine întemeiată, bine justificată și condițiile în care instalațiile pot aplica pentru a obține astfel de derogări sunt condiții clar și strict definite, trebuie mai întâi de toate să fie verificate și aprobate de către autoritățile competente din statele membre și scopul este ca acestea să nu se aplice ca și regulă generală, ci reprezintă efectiv cazuri excepționale. Mai mult decât atât, în momentul în care discutăm despre munca depusă, ați spus unii noastră munca comisiei. Vreau să subliniez că e vorba de unul dintre acele procese de redactare care s-a făcut în comun cu uh, factorii interesați și implicați. Nu comisia a hotărât, ci comisia a condus acest proces în așa fel încât să ne asigurăm că lucrurile, uh, deciziile luate vor fi aplicabile uh, tuturor industriilor europene. Apoi, în ceea ce privește directiva referitoare la emisie, aceasta cere autorităților competente la nivel național să poată să aplice niște cerințe mai stricte decât ceea ce este prevăzut în directivă în acele regiuni în care aerul, poluarea aerului pune probleme mari. Acum, întrebarea referitoare la Regatul Unit și Brexit. Articolul 50 încă nu a fost activat. Așa că nu avem niciun drept de a exclude vreun stat membru din posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în munca desfășurată în procesul legislativ european. Cred eu că deocamdată toată lumea are exact aceleași drepturi. Încă n-am primit niciun fel de instrucțiuni diferite din, din nicio parte, așa că tratăm pe toată lumea pe picior de egalitate. Um... Um, Apoi, în ceea ce privește aplicarea concluziilor, acesta este uh, cerută uh, și prevăzută în directiva referitoare misiile. Evident, avem acest proces, însă chiar dacă nu l-am avea, fiecare dintre cele 28 de state membre ar trebui la un moment dat să revizuiască și să vadă care sunt cele mai bune practici pe piață și să-l aplice acolo acelor uh, instalații cărora le acordă permise sau autorizații de funcționare. În întregul proces, noi încercăm ca munca să fie mai eficientă, cu, mult mai, cu un număr mult mai mare de instalații care să poată fi astfel examinate și uh, să se stabilească un nou nivel uh, de emisii în momentul în care se acordă autorizațiile și să ne asigurăm că există armonizare la nivel european, toată lumea respectă aceleași reguli și toată, toate industriile sunt tratate pe picior de egalitate uh, la nivel transfrontalier în Uniunea Europeană, tocmai pentru a le proteja pentru comparativ cu acele țări în care cerințele ar fi mai uh, blânde. Și dacă îmi permiteți o secundă să văd pentru celelalte întrebări. Uh, concerning the biomass question. În ceea ce privește întrebările referitoare la biomasă, uh, arderea biomasei duce la o poluare suplimentară a aerului, mai ales pulberi. Și concluziile BAT din cadrul de reglementare își doresc să se asigure că dacă se sporește biomasa utilizată, având în vedere procesul de combustie, e bine, acest lucru va trebui să ducă la o compensare a, a, a țintelor fixate în ceea ce privește poluarea aerului. Și nu există dovezi că aceste costuri pentru acele centrale pe bază de biomasă ar fi mult mai mari decât uh, pentru alte tipuri de combustibili. Apoi, neajunsurile, vidul juridic și riscul de a avea vreun dosar asemănător cu Volkswagen. Riscul acesta nu există, având în vedere directiva referitoare la emisii. Există o diferență fundamentală între monitorizarea emisiilor industriale și uh, schemele uh, aprobate în uh, domeniul autovehiculelor. Uh, aceste norme sunt adoptate în funcție de etapa de testare în condiții reale, în condiții de funcționare reală a acestor centrale. Și, așa cum scrie și în directiva referitoare la emisii, aceasta permite statelor membre să organizeze inspecții ale acestor instalații și emisiile sunt în mod repetat raportate către Comisia Europeană. Um, the, in the, also in the review of the value. În ce privește protocolul de la Göteborg și valorile, noi am ținut cont de valorile pentru motoarele diesel și nivelul emisiilor pe care le veți regăsi în concluziile BAT. Deci se respectă uh, valorile incluse în protocolul de la uh, Göteborg. Yeah, like I already said in the uh, in my introductory uh, speech. În uh, discursul meu introductiv am spus și că am uh, evaluat uh, asocierea um, emisiilor minime cu alte eforturi ca să vedem dacă putem să reducem cu 58% nivelul de dioxid de 2, 60% nivelul de noxe și 27% nivelul de mercur. Pentru mm, nivelul superior al emisiilor asociate, ceea ce înseamnă că va contribui foarte mult la sănătatea umană și la protecția mediului. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt întrebări, Domnul Eichhaut dorește să revină cu o întrebare. Trebuie să reacționez pentru că Comisia ne spune că este un proces în comun cu statele membre și așa mai departe. Comisia are propria sa modalitate de a comunica și Comisia știe foarte bine că întotdeauna va apăra tot ceea ce reiese din proiect. Prin urmare, este și produsul dumneavoastră. Nu vă puteți ascunde în spatele statelor membre decât dacă spuneți statele membre uh, au votat acest lucru și noi nu suntem de acord. Mi s-ar părea așa minunat dacă în sfârșit comisia aceasta politică de care toată lumea ne-a vorbit, uh, în sfârșit ne spune că este de acord. Dacă nu spuneți acest lucru și nu faceți decât să apărați acest proces și spuneți că da, este important, periculos, dificil, și până la urmă tot o faceți, atunci nu vă spălați pe mâini atunci când dați răspunsurile. Este și un produs al comisiei și trebuie să-l apărați. Nu, nu îmi place când în același timp îl apărați și apoi când primiți întrebări ferbinți, dați vina pe statele membre. Vă rog frumos să fiți cinstiți în comunicarea dumneavoastră. Încă câteva întrebări care au rămas fără răspuns. Când va avea loc votul? Vreau să știu. Vreau să știu exact da, sper că veți primi întrebările. Când va avea loc votul? Anul acesta? Altceva. A spus că trebuie să decidem în ce privește niște puncte de reducere. Da, înțeleg, dar din câte știu punctul de referință pentru aceste reduceri este 2010. Deci vorbim aici despre documentul brev pe 2021, bazându-ne pe uh, uh, date din 2010. Am dreptate sau nu? Puteți să răspundeți simplu, cu da sau nu. Și atunci ajung la cea trei treia întrebare. Ce va face comisia ca să se asigure de faptul că după 2021 vom avea o adaptare a standardelor foarte rapidă? Pentru că ați spus că se vor crea niște condiții egale Mă rog, nu trebuie să mă convingeți în ce privește valoarea Europei, însă am ceva dificultăți dacă în Europa se stabilesc standarde pentru 2021 bazându-ne pe date din 2010, știind că multe țări deja în Uniunea Europeană aplică standardele pe care vreți să le stabiliți pentru 2021. Deci, în niciun caz nu este vorba despre niște condiții egale. Haideți să fim cinstiți unii cu alții și ce are de gând să facă Comisia ca să se asigure că aceste standarde sunt ajustate foarte repede dacă deja ați renunțat la acest proiect, pentru că asta înseamnă că această, acest text nu va fi uh, o um, stimulare pentru statele membre să aplice standardele cele noi. Mulțumesc. Comisia, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate că nu m-am explicat foarte clar în ce privește componența grupului tehnic de lucru. Există reprezentanții industriei, reprezentanții statelor membre și reprezentanții ONG-urilor. Și noi am cerut uh, să se uh, promoveze participarea ONG-urilor la acest grup. Și lucrul important, cel mai important, este capacitatea tehnică pe care o aduce fiecare membru al acestui grup tehnic de lucru. Dacă spunem că noi am făcut-o, că mă rog, că comisia a scris sau a hotărât, este important și să spunem că fiecare număr pe care ați găsi în uh, concluziile BAT a fost uh, arătat pe un ecran în timpul acestui grup de lucru și toți participanții au putut să discute despre Uh, concluzii. Așa funcționează echipa. Cum să apărăm mai bine interesele tuturor? Toate părțile interesate care au considerat că era, interes, că era important pentru ei au uh, hotărât să participe la acest grup de discuții și doar așa putem să avem un document pe care toată lumea să-l poată accepta. Știm că există și controverse. Marea majoritate a statelor membre este satisfăcută de acest proces, dar întotdeauna unii vor cere mai mult, alții vor cere mai puțin, deci trebuie să găsim un echilibru, o cale de mijloc. În ce privește acele țări care deja aplică aceste standarde. Există anumite instalații de ardere care au performanțe mai bune decât în tot restul Europei. Și știm că și în Japonia, și în China, și în Statele Unite există instalații de ardere care sunt mai performante decât uh, uh instalațiile uh, europene. Noi suntem conștienți de faptul că în Europa există diferite regiuni, diferite țări, fiecare cu propriul său nivel de, de dezvoltare. Noi vrem să apărăm uh, mediul înconjurător și consumatorii de peste tot din Europa. Știm că este un proces foarte tehnic. Tot ce spuneți dumneavoastră nu face decât să-mi confirme faptul că este un proces politic. Dumneavoastră vorbiți despre consens, despre Europa cu mai multe viteze. Noi vorbim aici despre sănătate, despre sănătatea oamenilor. Și asta trebuie să fie una și aceeași pentru orice cetățean din Europa. Da, vă mulțumesc pentru uh, răspunsuri, dar pentru mine este clar că e doar un proces pur politic. Mulțumesc, domnule Eichhaut. Cred că și comisia a înțeles foarte bine. Domnule Torvați, mi-a dorit să luați cuvântul? Eu sunt uh, complet uh, derutat de <laughs> la cel mai înalt nivel. Dar dacă scrieți o directivă dacă scrieți regulile așa cum ați spus dumneavoastră, asta înseamnă că scrieți reguli care vor aduce atingere celor care uh, deja se află în linia întâi, care deja au luat asemenea măsuri. Am hotărât la Paris și am hotărât și la această comisie de mai multe ori că am vrea să fim în linia întâi. Eu nu îi scuz pe cei din coadă, dar din coada clasamentului, dar nu văd de ce să scrieți reguli care să le convină celor din coada clasamentului. Când are loc votul? Nu mi s-a răspuns la această întrebare, spune domnul Eichhout. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat discuția și cred că totul s-a discutat deja. Dar dacă comisia tot e prezentă, vreau să spun că și eu cred că este important să avem un standard cât mai mare, cât mai ridicat, pentru că studiile recente arată că instalațiile mari de ardere au acest potențial de a ne permite să facem, uh, să protejăm 20 de vieți omenești, să salvăm 20 de vieți omenești dacă reducem poluarea instalațiilor mari de ardere. Deci uh, um, am putea um, să facem de asemenea economii de 150 de milioane de euro uh, aproape zilnic bani economisiți pentru că nu trebuie să îngrijim aceste uh, zeci de mii de oameni care nu vor mai avea de suferit de pe urma corupției. De aceea este foarte important să avem un proiect de directivă care să reprezintă o plus valoare astfel încât să reducem cu adevărat emisiile pe viitor. Pentru că altfel nu ne asumăm această răspundere pe care ne-am asumat-o de altfel de a salva vieți. Vă mulțumesc frumos pentru guții, spune doamna președinte. Cred că toate mesajele au fost auzite. Dau din nou cuvântul comisiei, dacă mai dorește să facă o declarație finală. Mulțumesc că îmi dați din nou ocazia să iau cuvântul. Vreau să vă atrag atenția încă o dată asupra faptului că este un proces uh, care se bazează pe datele colectate. Noi trebuie să colectăm date de la toate instalațiile de ardere care există peste tot în lume și iată ce discută grupul tehnic. Nu sunt date inventate. Nu. Statele membre trebuie să certifice fiabilitatea și calitatea acestor date. Și există o gamă um, ridicată și o gamă mai scăzută. De aceea avem um, aceste date și autoritățile trebuie să discute care sunt instalațiile care au potențialul de a atinge performanțele respective din uh, partea de sus sau de jos a clasamentului. Acum, aceste concluzii se află în serviciul, um, în procedura de consultare și cu grupul de lucru competent de la Consiliu. Nu știu care va fi rezultatul acestor consultări, nu știu câte comentarii vom primi, nu știm cât de mult va dura să le analizăm, dar votul ar trebui să aibă loc în următoarele luni. Și să sperăm că vor putea să intre în vigoare în 2017. Și vreau să spun din nou că aceste concluzii BAT sunt mecanismul uh, prevăzut de toate directivele pertinente care permite reducerea emisiilor de la instalațiile mari de ardere. Căci dacă nu sunt luate aceste măsuri, atunci va fi nevoie de uh, ca statele membre să uh, aplice niște metode foarte complicate. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru contribuții. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de aviz în ce privește participarea Uniunii Europene la Parteneriatul pentru Cercetare și Inovare în zona mediteraneană. Domnul Gambus este raportor, dar încă nu este în sală, de aceea am să dau cuvântul doamnei Ayuso ca să ne prezinte raportul. Doamna Ayuso. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să cer după aceea cuvântul ca să vorbesc și în numele meu propriu, dar acum am să vorbesc în numele raportorului, domnul Gombus. Mai întâi vreau să-l scuz pentru faptul că este absent, a avut o problemă cu zborul său și va, nu a putut să fie prezent, dar va reveni în comisie cât mai repede cu putință. Ce privește acest parteneriat de pentru cercetare și inovare din zona Mării Mediterane. Există 14 state participante, între care 9 sunt state membre și se ocupă mai ales de uh, siguranța provizionării cu apă și securitatea alimentară. Mă bucur că este o prioritate a președinției malteze a Consiliului, știind că această procedură trebuie să fie rapidă pentru ca totul să poată să intre în vigoare la 1 ianuarie anul viitor. Cer uh, Comisiei să țină cont de uh, ce prevede articolul 186 uh, din uh, TFUE și de asemenea ce prevede Orizon 2020, pentru că astfel se vor putea finanța cele 200 de posturi alocate statelor participante și fiind vorba de acest buget de 200 de milioane. Acest lucru face parte din diplomația Uniunii Europene pentru că vrem să uh, îi ajutăm pe oameni să nu fie obligați să devină imigranți din cauza faptului că duc lipsă de resurse de apă sau pentru că aceste resurse de apă sunt proști gestionate. Noi vrem de asemenea să facem propuneri pentru reciclarea și reutilizarea um, surselor de apă, um, acestea fiind din ce în ce mai rare. Propunerea poate de asemenea să mai mult, să fie îmbunătățită mai multe aspecte, de aceea ne-am propus mai multe amendamente în cadrul acestui aviz pentru că vrem să se um, evite mai multe categorii de probleme. Vrem să garantăm că fondurile pe care le va uh, da Uniunea Europeană vor fi folosite în mod adecvat. Va fi o garanție, de asta nu înseamnă că toate statele membre uh, participă în aceeași măsură la uh, bugetul acestui parteneriat. Nu ar fi corect. Vrem să garantăm eficacitatea și eficiența acestor investiții și uh, să poată să fie finanțate și proiecte de mare anvergură, cât și proiecte de mici dimensiuni. Și trebuie să stimulăm participarea investițiilor private din toate țările participante la acest parteneriat. Mulțumesc! Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Zorin este primul. Obrigado, Sr. Presidente. Queria Comisar, pur felicita. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să mulțumesc pentru activitatea raportorului. Avem aceeași abordare, ceea ce înseamnă că acest parteneriat este important pentru investițiile în zona mediterană și, de asemenea, vorbim aici despre priorități, costuri uh, pentru apă și siguranța alimentară. Deci mergem pe aceeași direcție. Suntem de asemenea de acord că acest parteneriat trebuie promovat de către Uniunea Europeană, iar uh, activitatea din partea Uniunii Europene trebuie îmbunătățită. Doresc să mă refer la ceea ce se propune aici, și anume la cercetare și inovare, la nivel înalt și cât mai aproape de piață. Într-adevăr, trebuie făcute investiții în acest tip de cercetare. Însă știm foarte bine că cercetarea și dezvoltarea uh, țin de ecosistem și nimic nu poate să funcționeze dacă nu se ține cont și de alte proiecte în același context. Deci, uh, și la nivel mai jos, și la nivel înalt și cercetare la modul general, pentru că există curiozitatea și totul trebuie ulterior implementat. Noi trebuie să implementăm un ecosistem. Doresc să spun asta cât se poate de clar, pentru că numai așa putem să ne atingem obiectivele propuse. În al doilea rând, vreau să mă refer la implementabilitatea proiectelor care se dorește a fi finanțate. Trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente financiare sunt alocate acelor țări care contribuie în mod concret la parteneriat. Comisia spune că nu există discriminare, însă este foarte important și sprijinim acest lucru, și anume ca proiectele să fie selectate din uh, portofolii de proiecte care provin de la consorții și care contribuie la prima. Pentru că în felul acesta protejăm interesele celor care finanțează proiectul. Acestea sunt uh, cele două propuneri de îmbunătățire pe care doream să le prezint și ulterior voi uh, înainta și amendamente în numele grupului politic. Mulțumesc, domnul Torvald. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că iau atât de des cuvântul. Încerc să mă port cât mai bine. Doamna raportor nu a putut să fie alături de noi astăzi și aș dori să subliniez următoarele puncte. În primul rând, dorește să uh, mulțumesc raportorului pentru propunerile uh, care îmbunătățesc propunerea comisiei în ceea ce privește acest parteneriat atât de important. Iar în ceea ce privește efectele combinate între activitatea umană și schimbările climatice, zona mediteraneană are de suferit și una dintre urmări este penuria de apă care duce la o serie de consecințe negative. Anumite familii sunt nevoite să-și părăsească casele în căutarea unor condiții mai bune de trai. 180 milioane de persoane din zona Mării Mediterane se confruntă cu penuria de apă în prezent, iar situația uh, se va înrăutăți pe viitor. Penuria de apă va afecta uh, de asemenea și țări din sudul Uniunii Europene, precum Spania, Italia, sudul Franței, Malta și Ciprul, unde în prezent încă apa uh, se confruntă cu probleme tangibile, mai ales în lunile de vară unul dintre motivele ineficienței în ceea ce privește utilizarea de apă sunt investițiile insuficiente în cercetare și inovare. Din acest motiv, uh, raportorul ALDE dorește să sublinieze importanța și potențialul tuturor inițiativelor existente, precum prima, care vin cu soluții inovatoare în ceea ce privește gestionarea apei și a sistemelor uh, alimentare. cercetarea și inovarea și amploarea acestora uh, sunt uh, foarte importante. Trebuie să ne asigurăm că sunt făcute în mod corespunzător și eficient, astfel încât să asigure rezultate reale și eficiente neîntârziat. Coordonarea, sinergiile cu alte inițiative ale Uniunii Europene și cu alte politici comunitare trebuie de asemenea subliniate. Raportoarea Alda dori să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile aduse și își manifestă disponibilitatea de cooperare cu toți cei implicați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Torvalds! Sunteți bineveniți să luați cuvântul oricând doriți să interveniți. Următorul orator, doamna Dornano. <coughs> Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor prin uh, intermediul doamnei Ayuso pentru munca Uh, depusă. Grupul nostru va veni cu amendamente. Programul Parteneriatul Prima este încă un avatar al cooperării din bazinul mediteranean, început deja încă în 2015, fără prea mult succes, având în vedere e, uh, situația migratorie. Descrierea sa spune că există o problemă de apă din punct de vedere hidraulic în regiunea Mediteranei și asta afectează foarte multe state Um, însă se uită cauzele profunde ale acestei probleme. Revoluțiile din Tunisia, din Egipt, care au dus la o distrugere a structurilor publice și la o, un colaps al țărilor din regiune, o scădere a turismului, explozia demografică, iată câțiva ca factori principali al situației de criză traversată mai ales acum de Egipt și uh, Tunisia. Dificultățile cu aprovizionare în apă nu sunt decât un simptom al acestei destabilizări Uh, pe care uh, statele, la care statele occidentale au contribuit în mare parte. Grupul nostru ENF în principiu este favorabil soluțiilor pentru a, um, criza migratorie, uh, soluții găsite în țările de origine. Să sperăm că prima ne va permite o, niște progrese reale în locul acelor programe de ajutoare pentru dezvoltare și să sperăm că realizarea și finanțarea vor fi realizate în toate, vor fi asigurate în toate etapele. Mulțumesc! Thank you very much. I open the floor for the... Mulțumesc. Deschid acum discuția. Primul vorbitor este doamna Dali. Thank you, Chair. Um, and... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi uh, raportoarei. Într-o audiere recentă, comisarul Moldeas a spus că inițiativa Prima abordează prin cercetare și inovare și prin agenda sa câteva aspecte complexe care afectează regiunea mediterană. Și venind din Malta, trebuie să spun că am resimțit toate aceste consecințe uh, direct, iar programul Prima abordează această chestiune a penuriei de apă care a fost indusă de către schimbările climatice, la care uh, ne-am referit și la audierea respectivă. Vorbim și despre uh, modificări demografice, provocări uh, referitoare la siguranța alimentară și o serie de provocări uh, de mediu. În mod personal, doresc să subliniez iniția- importanța inițiativei Prima în zona mediterană. Pentru ca un astfel de program să aibă succes, este însă absolut necesar să se facă investiții majore. 200 de milioane de euro din uh, Horizon 2020 pe o perioadă de 10 ani și Uniunea Europeană să contribuie financiar cu o sumă asemănătoare prin contribuția statelor participante. Aș dori să-mi exprim și o îngrijorare, pentru că topologia proiectelor și finanțarea europeană sunt foarte importante și sunt de acord cu domnul Zorinius în acest sens, pentru că propunerea actuală ia în considerare că contribuția Uniunii Europene se va concentra în principal pe cercetare și pe activitățile de inovare care sunt etichetate ca fiind uh, uh realizate la un nivel înalt și aproape de piață și se referă la anumite proiecte pilot selectate din punct de vedere strategic. Cred că contribuția Uniunii Europene ar trebui să acopere o diversitate clară de idei și proiecte de la uh, nivel, niveluri de disponibilitate scăzută până la niveluri înalte și, uh, de asemenea, să se refere și la cercetarea bazată pe practică. Iar în ceea ce privește participarea și eligibilitatea pentru finanțare, unde se vorbește despre accesul nerestricționat al uh, statelor non-prima la proiecte prima, ei bine, în ceea ce privește propunerea Comisiei, se pare că aceasta în continuare permite această posibilitate despre care vă spuneam. Și cred că articolul 1 propus, care se referă tocmai la acest uh, aspect, ar trebui să fie revizuit și uh, să ofere eligibilitate exclusivă statelor participante la program. Intenționez să înaintez amendamente pe această direcție, dar, încă o dată, mulțumesc raportorului și, de asemenea, raportorului din umbră SND pentru că a contribuit la această propunere. Președinta, uh, mulțumesc, doamna Ayuso. Mulțumesc, doamna președinte. Acum vorbesc în nume propriu. Eu sunt raportor din umbra în Comisia ITRE și, înainte de toate, doresc să mulțumesc domnului raportor Gambus și să-l felicit pentru un raport. Sunt absolut de acord cu dumnealui pe diferite puncte care mi se par foarte importante și pe care vreau să le subliniez. Mai întâi, tema uh, referitoare la participarea la prima, și anume să avem un număr cât mai mare de țări care să poată participa, fără a uita că există state membre care vor contribui la prima și care vor face un efort important de finanțare. Deci, extinderea participării aș fi de acord, dar cu egalitate de tratament. Țara care dorește să participe să o facă și din punct de vedere economic. Apoi, în ceea ce privește garanțiile, eu am înțeles bine că e nevoie de o garanție financiară față de uh, sumele oferite de către statele membre și de către Uniunea Europeană. Însă această garanție nu trebuie să fie pentru întreaga sumă, deci fiecare țară să fie, garanteze uh, întreaga sumă, ci să garanteze propria sa participare, iar garanțiile trebuie să fie suficiente și în același timp nu trebuie să fie excesive, fără de care vom descuraja participarea Așa cum s-a întâmplat și în alte inițiative uh, mai uh, în 2015. Apoi, trebuie să evităm ca anumite țări uh, să nu formeze mai multe consorțiumuri și să participe la mai multe dintre ele. Apoi trebuie să uităm și integra- să, să discutăm și despre integrare uh, și felul în care vom uh, găsi un temei juridic pentru finanțare. E clar că e un subiect complicat, însă trebuie uh, cu siguranță aici să îmbunătățim lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul uh, domnului Misica din partea Comisiei. Domnule, aveți cuvântul. Good afternoon to everybody. First of all, I would like to... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru punctul de vedere pozitiv uh, exprimat cu privire la această propunere venită din partea Comisiei. Cred că cu toții înțelegem că acest instrument pe care îl propunem este unul foarte important și necesar în regiune, răspunde la evoluții și la nevoile care au apărut în contextul schimbărilor climatice. În prezent se estimează că 60 din populația din sudul Europei se confruntă cu această penurie de apă în sezonul estival. Problema este și mai mare în, pe malul stâng, al, pe malul de sud al Mediteranei și toate aceste aspecte trebuie abordate, iar inovația reprezintă cheia către găsirea unor soluții practice. Instrumentul care a fost propus a fost construit pornind de la niște principii care au fost aplicate și în articolul 185, uh, care prevede instrumente asemănătoare. Dorim să sprijinim excelența științifică, iar acest instrument ar trebui să fie deschis către așa ceva. De asemenea, ar trebui să fie simplu și uh, aplicabil. Iar în ceea ce privește aspectele pe care le-au menționat mulți dintre deputați, de exemplu, eligibilitatea finanțării sau uh, problemele de gen free riders garanțiile, nivelul de tehnologie, toate acestea sunt aspecte care sunt foarte importante și la care trebuie găsită soluția potrivită. Ținând cont, uh, de asemenea, și de Uniunea Europeană, protejarea bugetului Uniunii Europene, de exemplu atunci când vorbim despre garanții, niciun uh, instrument uh, de la articolul 185 nu reduce garanția sau uh, posibilitatea de participare a părților. Deci, comisia este deschisă uh, să discute cu privire la aceste aspecte, dar există anumite principii care ar trebui să se aplice în continuare. Iar cu privire la altele, trebuie să căutăm și să găsim soluțiile practice. Acesta a fost un aspect care a fost discutat și la Consiliu și discuțiile sunt în desfășurare. Suntem deschiși uh, să auzim propuneri din partea Parlamentului European și așteptăm să vedem care sunt amendamentele pe care le veți înainta, atât dumneavoastră cât și Comisia ITRE, precum și plenul, dar, în principiu, observăm că există un consens în toate instituțiile referitor la faptul că acesta este un instrument important, că este un exemplu excelent de colaborare între statele membre și alte state din afara Uniunii Europene cu privire la programe științifice care sunt relevante pentru evoluțiile viitoare, pentru viitorul zonei uh, de sud din Europa, dar și pentru țări din Africa de Nord sau uh, din uh, Orientul Mijlociu. Cu aceasta aș dori să îmi închei intervenția. Așteptăm să vedem care vor fi amendamentele înaintate de Parlament și așteptăm cu nerăbdare să căutăm împreună soluțiile potrivite pentru toate aceste probleme care sunt deschise și au fost identificate ca fiind uh, de abordat în continuare. Președinta, mulțumesc. Cu acesta încheiem dezbaterea și trebuie să vă informez că deadline-ul pentru amendamente este 25 februarie, iar la MV vom vota pe 9 martie. Vom lua o pauză de 10 minute acum, pentru că urmează următorul punct de pe ordinea de zi, o audiere publică, care a fost anunțată că va începe la ora 5. Cred că putem. Vă rog așadar să reveniți la 5 fără un sfert în sală. Vă mulțumesc!

Good afternoon, everyone. Bună ziua tuturor! Vă sugerez să începem cu acest nou punct de pe ordine de zi. Este vorba despre această audiere publică privind îndeplinirea obiectivelor stabilite de UE pentru 2030 în ceea ce privește reducerea emisiilor, rolul activităților legate de exploatarea terenurilor și de silvicultură. Permiteți-mi să vă urez bun venit la această audiere, mai ales uh, experților care au călătorit de departe pentru a fi astăzi alături de noi. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați venit. Audierea se încadrează în pregătirile noastre pentru raportul privind uh, propunerea lui Lucef, pentru care raportor este domnul Lenz. De aceea, îi voi da cuvântul, uh, în primul rând, raportorului nostru, domnului Lenz. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru această introducere. Dragi colegi, uh, doresc și eu să urez bun venit experților care sunt astăzi alături de noi și, dragi colege și colegi, anul trecut um, a fost uh, sub semnul uh, schimbărilor climatice și a consecințelor acestora. A fost semnat în noiembrie 2016 uh, acordul de la Paris și, de asemenea, obiectivele privind dezvoltarea sustenabilă, care sunt valabile de acum la nivel global. Lupta împotriva schimbărilor climatice se referă la uh, reducerea emisiilor fosile. Deci, uh, o absorpție mai mică de gaze cu efect de seră din atmosferă și, de asemenea, o uh, cale mai clară către uh, biodiversitate. La Uniunea Europeană, Uniunea Europeană și-a stabilit anumite obiective pe termen mediu și lung, obiective ambițioase. Astfel, uh, negocierile pentru acordul de la Paris au putut să fie influențate pozitiv. Cu sistemul ETS, programul UE de comercializare a certificatelor de emisii, reușim să uh, extindem trei sisteme care uh, ne ajută să atingem acest obiectiv. Și acum totul depinde de configurarea concretă și de implementare. Audierea de astăzi vine în clarificarea acestui rol al LULUCEF. Există obiective, posibilități, o serie de așteptări și oportunități, de asemenea multe provocări. Există de asemenea solicitări calitative și cantitative cu privire la producția de alimente și la producția de um, produse lemnoase. Agricultura și silvicultura trebuie să se transforme într-o uh, industrie verde. Agricultura și silvicultura dispune de un potențial uriaș de absorție de CO2 și de uh, depozitare de CO2. Și, de asemenea, este foarte sensibilă la fenomenele induse de schimbările climatice. Pentru a exploata uh, potențialul uh, de reducere a CO2-ului, sectorul trebuie să facă o evaluare și să ofere stimulente, de asemenea să primească stimulente uh, pentru uh, a atinge obiectivele. Flexibilitatea dorită pe care a propus-o Comisia este cu siguranță un instrument bun în acest sens. Aceste permise nu sunt uh, automate, ele au trebuit câștigate, dobândite. Și cred că această abordare trebuie re recompensată. Până în 2020, uh, statele membre, conform protocolului de la Kyoto, uh, statele membre și-au asumat să reducă emisiile și să ajungă la un echilibru. De asemenea, să urmeze acea regulă care se cheamă No Debit Rule. Angajamentele în contextul LULUCF trebuie privite ca un pilon independent uh, în domeniul mediatic și obiectivele propuse sunt valabile până în 2030. Pentru a atinge aceste obiective și, de asemenea, Convenția de la Paris, uh, din punctul meu de vedere, regulile no debit sunt absolut necesare. Sectorul trebuie în continuare să lucreze și aceste rezultate trebuie să fie comunicate către exterior. Gestionarea pădurilor uh, în mod durabil este foarte importantă. De asemenea, sequestrarea CO2-ului și stocarea dioxidului de carbon, de asemenea, producția de uh, materie primă, într-un mod prietenos cu mediul, toate acestea sunt priorități. O gestionare durabilă a acestui potențial poate fi realizată numai într-o colaborare strânsă cu statele me eh, membre și în niciun caz lucrând împotriva acestora. De aceea nu trebuie să uităm cât de diferite sunt pădurile în Europa. Trebuie să ținem cont de condițiile climatice, de efectele conexe, de împăduririle care se fac și de potențialul de împădurire. Până în 2030, uh, toate aceste reguli trebuie uh, să devină implementabile. Pe viitor, va trebui să ne gândim la toate aceste lucruri, astfel încât potențialul să fie exploatat la maxim. Trebuie să atragem atenția și asupra faptului că nu este vorba despre noi obligații uh, pe care să le uh, pe care să și le asume uh, silvicultorii sau agricultorii. Și este vorba despre un nou sistem de rezervare. Vorbim aici despre uh, extinderea perspectivei noastre despre adunarea de informații din practică. Mă bucur să aud uh, contribuțiile care vor urma și intervențiile dumneavoastră și doresc să atrag atenția că va exista o rundă finală unde pe lângă experți va interveni și comisia și acesteia vă puteți adresa. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit și mă bucur uh, să putem discuta pe această temă. Thank you very much, uh, Mr. Lenz. Mulțumesc, domnule Lins. Mă întorc acum către experții noștri și vă voi ruga să luați cuvântul. În primul rând, uh, domnul uh, Streif de la Swiss Timber Industry Association. Domnule Streif, aveți cuvântul. Stimată doamna președinte, stimat membru ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această <clears throat> invitație la audierea de astăzi. Pentru a face față schimbărilor climatice în mod eficient, trebuie să înlăturăm carbonul din atmosferă și să utilizăm și să reducem emisiile de carbon. Și, în acest sens, lemnul cheresteaua poate să fie de ajutor. Studiile demonstrează că există poluarea poate afecta uh, planeta noastră și în acest sens pădurile pot avea un rol foarte important de jucat. To nature, forests will achieve a climax stage and at this point the forest Cred că pădurile se pot dezvolta în momentul în care există condițiile propice în acest sens, a evita bolile, a evita incendiile și așa mai departe. o tonă pe metru cub. E bine, în funcție de produse ne putem uita la emisii. Există diferențe foarte mari între diferitele tipuri de uh, esență de lemn și acest lucru, în mod foarte clar, va influența și alegerile pe care le putem face în ceea ce privește copacii ce vor fi plantați. Și e clar că acum, în momentul de față, există foarte multe informații în acest sens. Apoi, în următoarele diapozitive am să utilizez acești factori de conversie în funcție de esența fiecărui tip de lemn pentru a vedea diferențele. În momentul în care combustibilii fosili sunt înlocuiți de către lemn, atunci e clar că consumul de energie și emisiile cu gazelor cu efect de seră sunt reduse și produsele uh, provenite din lemn și cherestea uh, pot să ducă la o reducere progresivă a emisiilor de carbon pe termen lung, emisii care sunt astfel uh, uh, care ajung în atmosferă. Deci lemnul poate reprezenta o sursă de energie curată. Însă, trebuie să ne uităm la efecte concrete felul în care emisiile de CO2 pot fi legate de eventuale programe de compensare și, evident, și de situația de pe piață. În momentul de față avem un context juridic foarte clar și avem o obligație pentru importatorii de combustibili fosili să compenseze aceste importuri și aceste emisii de CO2 utilizând anumite măsuri la nivel intern. Cel puțin 10% din emisiile de CO2 trebuie, astfel produse trebuie să fie reduse până în 2020. Și pe de altă parte, admitem și acele proiecte de compensare care sunt în măsură să reducă gazele de uh, efect de seră și să permită o sequestrare a carbonului în produse pe bază de cherestea. E vorba de un întreg proces care a început deja în 2004 în momentul în care am recunoscut cât de eficiente pot fi aceste produse lemnoase în reducerea emisiilor. Am uh, început la nivel federal să dezvoltăm astfel de proiecte de compensare. Implementarea. După ce au primit această șansă, importatorii de combustibil, de combustibil fosil, au creat o fundație care a început să colecteze uh, uh, bani prin uh, un sistem de impozitare suplimentară pentru fiecare litru de uh, um, petrol care a fost cumpărat. Și inginerii, oamenii de știință și diferitele uh, institute de cercetare au dezvoltat proiecte pe care le-au înaintat către uh, Agenția Federală pentru Protecția Mediului și putem spune că peste 20 de uh, proiecte de încălzire în districte diferite au ajuns astfel la o înlocuire totală a petrolului cu energie lemnoasă, pe bază de lemn. Trebuie să ne concentrăm pe cherestea sau pe panouri produse finite, nu alte uh, tipuri de produse uh, care nu sunt finite. Monitorizarea întregului lanț de producție, evident, acest lucru este important în momentul în care discutăm despre produse semifinite. Pentru că nu putem compara produse finite și produse nefinite. și, evident, hârtia este exclusă din aceste calcule, din aceste comparații. Proiectul nostru este compus din difer, conține diferite niveluri. Uh, mai întâi cherestea, apoi panouri MDF și apoi diferite fibre utilizate pentru izolare. Puteți observa aici întregul istoric al producției și, evident, și uh, previziunile de viitor. Producția trebuie să țină seama, e vorba de un inflow care uh, a început încă din 2014, iar outflow este un proiect care încă din 1990 este în vigoare pentru Cherestea, deci e vorba de 35 de ani și pe, de, pentru panourile de particule și pentru fibre o durată mai mică pentru că nu am avut suficiente date la dispoziție. Acestea au fost inventate mai târziu și producția de multe ori a fost făcută la momentul respectiv și de întreprinderi care în momentul de față încă nici nu mai, nici nu mai există. Acum, producția sub nivelul de referință. Întreprinderile implicate în acest proiect au trebuit să aibă o producție la nivelul de referință și să măsoare și producția suplimentară, care nu ar fi fost realizată dacă nu ar fi participat la proiect și care nu ar fi fost susținută din punct de vedere financiar în alte condiții. Deci, e clar că federația la nivel uh, național este un fel de arbitru pentru a vedea exact care sunt cantitățile și care sunt uh, surplusurile. Efectele acestui proiect concret. Am reușit să sporim volumul. Am observat în 2015 doar o sporire de 56% și am încurajat proprietari forestieri să se implice și mai mult în gestionarea pădurilor lor. Aici putem spune că am avut o problemă în ceea ce privește stocul, care era foarte redus, mai ales în ceea ce privește a, uh, a, uh, copacii de dimensiuni foarte mari. Uh, dacă încurajăm doar pe aceștia, atunci biodiversitatea are de suferit. Biodiversitatea aduce cu sine, evident, efecte pozitive. Evident, au încurajat investițiile în acest tip de producție și, evident, E vorba de o branșă tradițională care acum poate să-și aducă o contribuție substanțială la lupta împotriva schimbărilor climatice. Și evident am promovat lemnul ca și produs și sursă de energie. În concluzie, putem spune că trebuie să țintim nivelul de producție cel mai ridicat uh, și să țintim o utilizare sporită a produselor create pe bază de lemn și cherestea, pentru că o astfel de gestionare și de monitorizare a acestui tip de produse este mult mai ușor de realizat. În cazul nostru putem spune că industriile au avut obligația să compenseze aceste emisii și, în acest sens, Întreprinderile care sunt uh, concentrate pe cherestea și au continuat această producție și au fost motivate, uh, în plus de această producție, să participe la acest efort general. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule Straf. Acum dau cuvântul domnului Peter Mayer, care vine de la Centrul Austrial de Cercetare în domeniul silviculturii. Vă mulțumesc. Bună ziua, domnilor și domnilor. Am plăcerea să vă vorbesc despre păduri și schimbările climatice și spun acest lucru pentru că există foarte multe perspective din care trebuie să abordăm silvicultura atunci când vorbim despre schimbările climatice. Întâi trebuie să înțelegem că vorbim despre păduri când vorbim despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon și uh, e foarte important să înțelegem că pădurile sunt uh, uh, o verigă importantă în eforturile de reducere a dioxidului de carbon. Și pădurile sunt afectate de schimbările climatice, acest lucru deja a fost afirmat. Astăzi puteți să vă dați seama de acest lucru de faptul că uh, speciile sunt, de care trăiesc în păduri sunt afectate, de asemenea pădurile sunt afectate și de catastrofele naturale, precum furtuni sau inundații. Pădurile sunt și o parte a soluției, sunt o parte a soluției atunci când stochează um, carbonul. În uh, fotografia de mijloc puteți să vedeți că în Austria se stochează un miliard de tone de carbon, 59% în uh, pământ și restul uh, la suprafață. De aceea vă dați seama uh, ce mare este contribuția solurilor și a pădurilor la eforturile Austriei de a-și reduce emisiile de de carbon. Politica noastră de climă este foarte importantă și când vorbim despre această politică. Știu că dumneavoastră sunt, cunoașteți foarte bine uh, climatul internațional, contextul uh, la nivel de ONU, la nivel de comisie. Mm, cunoașteți foarte bine regulamentul UCF și cunoașteți mai bine decât mine toate aceste politici, dar există apoi și măsurile de punere în aplicare. Acestea sunt uh, Uh, măsurile naționale de plan în aplicare de Austrie, dar care se înscriu în acest cadru mai general de politică europeană și de acorduri internaționale. E foarte important uh, să ne gândim la faptul că există obiective care intră în conflict uh, pe plan european, pentru că sunt în domenii diferite. Și când discutăm despre păduri și produsele pe bază de lemn, e foarte important să ne gândim la legăturile cu celelalte politici ca să evităm acest conflict între obiective și să facem așa fel încât toate aceste politici despre care discutați să poată să meargă mână-mână, să fie integrate E important să fim conștienți de uh, a, toate aceste politici. Vreau să spun câteva cuvinte despre economia uh, uh ecologică. Stra- această strategie poate să fie uh, o, o uh, reală cale pentru Uniunea Europeană de a îmbina toate aceste politici diferite și toate aceste obiective pe care le-ați formulat în politicile europene. Pădurile sunt mai mult decât un puț de carbon. Cum a spus și antevorbitorul, uh, produsele din lemn sunt importante, dar uh, cred că nu se ține atât de mult cont de ele uh, până acum. Nu se vorbește atât de mult despre chestiunea înlocuirii produselor pe bază de lemn. Trebuie să ne gândim la acest lucru copacii uh, și produsele pe bază de lemn folosiți uh, ca materiale de substituție. Noi în Austria am început să lucrăm la un proiect comun pe care îl numim proiectul lanțului uh, um, lemnului și instituția mea și Agenția de Mediu și uh, um, institute universitare sunt implicate în acest uh, proiect. Deci uh, mai multe persoane și-au pus cunoștințele la oaltă ca să putem să discutăm despre felul în care pădurile contribuie la reducerea dioxidului de carbon în Austria și uh, am pus la cale mai multe scenarii. De exemplu, ne-am întrebat ce se întâmplă dacă folosim pădurile cum am făcut-o până în prezent și exista și alte scenarii. Uh, dacă folosim mai mult lemn și tăiem mai mulți copaci din pădurile noastre, ce se va întâmpla și ce se întâmplă dacă îi folosim mai mult pentru producerea de energie sau dacă îi folosim mai mult pentru a fabrica diferite produse și ce se întâmplă dacă importăm mai mult lemn. Alt scenariu era uh, ce se întâmplă dacă vom avea mai multe suprafețe protejate decât suprafețele pe care le recoltăm lemn. Și să, să, să spunem, uh, haideți să nu mai tăiem deloc uh, copacii, să lăsăm să crească în voia lor. Cum spuneam, am încercat să vedem ce se va întâmpla cu toate aceste uh, scenarii. Am um, creionat nenumărate modele, patru până la urmă dintre ele au fost reținute și le folosim. În trei slide-uri vă prezint rezultatele. Independent de modelul folosit pentru a estima folosirea pe viitor a copacilor, am ajuns la concluzia că, indiferent dacă tăiem mai mult lemn sau avem mai multe zone protejate, uh, până la urmă cantitatea de uh, copaci uh, crește și mai ales cresc conif- suprafețele acoperite cu conifere. A fost foarte important pentru noi uh, acest rezultat, pentru că știm în ce măsură sunt folosiți, uh, um, uh, folosite coniferele și lemnul de, conif- lemnul de conifere pentru produsele pe bază de lemn. Scenarii de referință mm, pentru efectul de substituție. Coloana din dreapta vă arată totalul uh, um, efectului de uh, stocare de dioxid de carbon. Uh, cu albastru deschis puteți să vedeți uh, efectul de înlocuire a um, emisiilor dacă se folosesc mai multe produse pe bază de lemn decât combustibil fosil. Și vedeți că am ajunge la o reducere cu 1,5 miliarde de tone de dioxid de carbon ceea ce ar permite, ceea ce ar fi echivalentul la 20 de ani de emisie de dioxid de carbon uh, pentru Austria. Deci efectul de înlocuire este cât se poate de puternic. Nu am să intru în prea multe amănunte, însă încă câteva propoziții despre celelalte scenarii. Cum spuneam, nu există atât de, atât de mare diferență dacă folosești lemnul mai mult pentru uh, produce energie sau pentru a fabrica bunuri. Ultima coloană, aș vrea să vă atrag atenția asupra ei, acest scenariu în care ne întrebam ce se întâmplă dacă nu mai tăiem deloc copacii, imediat. Și vedeți această coloană galbenă în partea superioară. Este efectul asupra emisiei de oxid de carbon, pentru că dacă nu se mai folosesc deloc produse pe bază de lemn, atunci emisia de dioxid de carbon ar crește foarte mult. Și trebuie să ținem cont încă o dată de acest efect de uh, înlocuire. Am ajuns la concluzii, doamnelor și domnilor. Am cinci mesaje cheie pentru dumneavoastră. Folosirea durabilă a pădurilor și are un impact pozitiv asupra uh, reducerii destului de carbon. Înlocuirea este un uh, factor de care trebuie să ținem cont când vrem să calculăm impactul pe care îl au pădurile și produsele pe bază de lemn asupra mediului înconjurător. Și revin la ce spuneam eu uh, cu poza Uh, gazelor uh, din uh, coșul de fum. Tocmai asta vrem să reducem, aceste gaze nocive emise de coșurile de fum. Și pădurile sunt afectate de schimbările climatice, ecosistemele, deci trebuie să ne gândim și la aceste aspecte și la faptul că pădurile sunt afectate, bineînțeles, și de catastrofele naturale va vorbi despre nevoia unui, uh, unor politici uh, care să se îmbine unele cu altele, care să fie coerente și mai ales politicile din domeniul protecției mediului înconjurător. În sfârșit, ultimul lucru pe care doream să-l spun este că calendarul pe care l-a stabilit uh, până în 2030 uh, este de fapt uh, o planificare pe termen scurt, pentru că pădurile trebuie gestionate pe o perioadă foarte lungă, chiar până în 2100, deci nu vă limitați numai la 2030 ca în regulamentul LUCEF, ci gândiți-vă și pe mult mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Maier! Dau cuvântul următorului invita domnul Giacomo Grassi de la uh, Centrul Comun de Cercetare de pe lângă Comisia Europeană. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea de a veni aici. Înainte de a începe această discuție, haideți să ne uităm rapid care este contextul global. Puteți observa aici emisiile antropogene, care sunt o urmare a defrișărilor. Puteți să observați și încotro se îndreaptă acestea. Jumătate aproape rămân în atmosferă, ducând la încălzirea globală. Cam o treime sunt absorbite de păduri, ceea ce număm, uh, numim noi fenomenul sink. O parte a acestei absorpții este naturală, altă parte este antropogenă. Și o parte din uh, emisiile absorbite de păduri sunt uh, antropogene. Trebuie să ne gândim la ambele părți ale ecuației, pentru că pădurile sunt atât partea problemei cât și partea a soluției. Acest lucru este foarte bine înțeles de către tratatul de la Paris, care aduce în prim plan această idee și observă că este cât se poate de necesar să existe emisii uh, antropogene și absorpție în aceeași măsură. Acordul de la Paris solicită țărilor să ia măsuri astfel încât uh, să conserve uh, aceste posibilități de absorție. Una dintre cele mai uh, controversate chestiuni este cum să asigurăm o contabilitate, un bilanț robust și credibil în ceea ce privește managementul pădurilor. Regulile acestea reflectă impactul adițional, ceea ce noi numim, de fapt, o atenuare, o reducere vom uh, continua să folosim acest nivel de referință al pădurilor, FRL, care uh, reprezintă un benchmark. A fost uh, prima oară menționat în protocolul de la Kyoto, unde au fost făcute niște proiecții, care se refereau la pădurile care sunt în îmbătrânire și la impactul politicilor existente și țineau cont și de piețe. S-a arătat cum funcționează lucrurile și cum se prezintă acestea în contextul protocolului de la Kyoto. Cifrele sunt diferite pentru că cu cât este mai negativ numărul, cu atât este mai mare absorpția se poate observa că la nivel istoric, la nivelul Uniunii Europene, pădurile uh, tind să absoarbă destul de multe emisii. Statele membre au uh, prevăzut o descreștere a acestei absorpții până în 2020. Puteți observa toate aceste lucruri din graficul prezentat pe ecran. Dacă absorpția ar fi peste uh, linia roșie, atunci am vorbit de credite. Dacă este de desubt, vorbim despre debite. După câțiva ani vom putea vedea cum au evoluat lucrurile. Puteți observa linia neagră. Absorția rămâne oarecum stabilă, iar acum este mult mai mare decât se anticipase sub formă de nivel de referință. Cam 2% din uh, totalul de emisii ar uh, reflecta această diferență. Deci este realitatea atât de diferită de proiecții. Ar putea fi date o serie de răspunsuri, dar trebuie să ne gândim că aceste afirmații politice țin cont de o serie de factori importanți care au fost avuți în vedere. Cred că ar trebui să ne gândim însă și, modul în care, și la modul în care îmbătrânirea pădurilor și politicile uh, afectează uh, toate aceste aspecte pădurile îmbătrânesc, de aceea va fi nevoie de o recoltă mai mare și aceasta va duce la o reducere temporară a absorpției. Ținând cont de această dinamică, dacă este să vorbim despre o recoltă suplimentară datorită politicilor, uh, va exista o absorpție mai mare în sectorul LULUCF, dar vor exista emisii de gaze cu efect de seră mai mari în alte domenii și în alte sectoare generatoare de gaze cu efect de seră. Și vom vorbi despre lemnul suplimentar care va funcționa ca o modalitate de compensare. Aici doresc să ne îndepărtăm de perspectiva îngustă și să nu ne gândim numai la sectorul LULUCEF. Ar trebui să discutăm nu numai despre sectorul pădurilor, ci despre uh, reducere, despre atenuare. Ar trebui să vedem și care sunt avantajele utilizării produselor lemnoase și în alte sectoare decât LULUCF. Câteva învățăminte ca urmare a Kyoto. Haideți să luăm exemplul bioenergiei. După cum știți, arderea biomasei și emisiile generate nu sunt calculate ca energie, pentru că sunt uh, asumate ca fi, se, asum, se presupune că sunt calculate în sectorul LULUCF. Recoltele suplimentare asociate țin însă cont de nivelul de referință. Deci trebuie să ne gândim cum afectează acest lucru absorpția. În realitate se poate întâmpla ca două uh, facilități să fie construite și atunci în realitate avem o recoltă mai mică decât cea așteptată, iar creditul va fi uh, deviat de la ceea ce se presupusese inițial, iar această um, prezumție va fi foarte greu de evaluat, dar se poate întâmpla ca nivelul de referință să se transforme într-un baseline și uh, succesul să fie garantat. Dacă vorbim despre 8 facilități construite, vorbim despre o lume reală și o creștere a emisiilor care sunt incluse în nivelul de referință. Deci nu ne mai opunem acestuia, dar cifrele dispar iar bioenergia nu este calculată în sectorul LULUCF, dar contribuie la bioenergie și subminează credibilitatea în domeniu. Și aceasta este o situație pe care dorim să o evităm. Ce propunem? se dorește un nivel de referință care să se orienteze către viitor. Acesta se bazează pe circumstanțele naționale în acest moment, iar managementul pădurilor actual și dinamica bazată pe vârstă sunt factori de care se ține cont în aceste proiecții. Însă, impactul viitor al politicilor și piețelor nu este luat în considerare, dar reflectă impactul politicilor din trecut și acesta se reflectă și în alte sectoare. Ca o consecință, bilanțul se va reflecta numai uh, în modificările de management și gestionare în practică iar dacă sectorul agricol nu va, nu va schimba managementul, consecințele nu vor fi aceleași. Deci, dacă se dorește reducerea emisiilor și modul de gestiune a silviculturii și a agriculturii trebuie modificat. Totul trebuie făcut comparabil cu alte sectoare. Numai modificările la nivel de management se vor reflecta în, aceste, în această contabilitate. Care este impactul așteptat ca urmare a acestor măsuri? Ei bine, trebuie văzut totul într-un context mai larg al evoluțiilor concrete și al tendințelor uh, de evoluție a pădurilor în Uniunea Europeană. În majoritatea statelor membre, pădurile îmbătrânesc. Datele ne arată că pădurile și creșterea acestora uh, a încetat, ba chiar se observă o descreștere în multe țări. Deci se vorbește despre un uh, punct de maturitate la care au ajuns pădurile. Primele date ne arată că impactul asupra nivelului de referință propus este acesta pe care îl vedeți. GRC uh, propune acest model de uh, referință. Este o simulare preliminară pe care o facem. Și acesta este modul în care am simulat folosind modelele noastre. Această simulare ține cont de dinamica evoluției pădurilor din prezent. Vorbim despre rata istorică de recoltare în trecut, care este marcată prin linia albastră și apoi se poate observa că recolta uh, în perioada 2021-2030 uh, va fi mai mare cu aproximativ față de perioada 2000-2009. Deci se va permite o recoltă mai mare. De ce? Pentru că pădurile îmbătrânesc și este nevoie de o recoltă mai mare. În felul acesta se va ține cont și de nivelul de referință și uh, de debit. În concluzie, nivelul de referință propus incorporează dinamica de îmbătrânire a pădurilor și oferă credibilitate și posibilitatea comparației cu alte sectoare din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de seră. Trebuie să se țină cont de toate uh, afirmațiile de, la, de politică în ceea ce privește nivelul de referință. Trebuie, în primul rând, să ne gândim la credibilitatea în, în ceea ce privește aceste măsuri de atenuare. Și de asemenea, trebuie să vedem care sunt uh, obiectivele pe termen lung în domeniul climatic, pentru că nu trebuie să pierdem din vedere obiectivele pe care ni le-am propus. Sectorul LULUCF uh, joacă un rol important uh, și trebuie să continue cu reducerea emisiilor. Ultimul mesaj este unul cât se poate de simplu. Pădurile au fost întotdeauna un element central în negocierile privind uh, schimbările climatice și ele trebuie să rămână în continuare așa. Nu trebuie să pierdem din vedere uh, pădurile, dar nu trebuie nici să nu vedem pădurea de copaci. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Grossi. Mulțumesc foarte mult, domnule Grassi. Îi dau acum cuvântul domnului Pingan, care se va referi și el la același subiect dintr-o altă perspectivă. Mulțumesc, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați lansat-o de a participa la audierea de astăzi cu privire la un subiect foarte important care se referă la climă, schimbări climatice, protecția mediului. Acesta este un subiect foarte important pentru că agricultura și silvicultura sunt afectate în principal de schimbările climatice, de aceea trebuie să se adapteze la acestea. Și acesta este un subiect care trebuie tematizat în permanență. Sigur că agricultura generează ea însă și uh, emisii de gaze cu efect de seră și în agricultura acestea au mai fost reduse, dar necesită o reducere continuă. De asemenea, agricultura și silvicultura reprezintă o parte importantă a soluției. Prin cultivarea de uh, materie primă, um, trebuie să se obțină rezultate în ceea ce privește reducerea de CO2. Obiectivul este de a contribui tot mai mult pe această direcție. Acordul de la Paris recunoaște rolul special al agriculturii în siguranța alimentară și acesta trebuie să fie un consens de bază în toate regulamentele privind politica climatică. Copacogeca salută faptul că sectorul LULUCF, în uh, contextul viitoarei uh, politici climatice, rămâne un pilon important și uh, nu este adusă la oaltă cu agricultura. Însă, ambele propuneri de regulament trebuie să rămână interconectate. În ceea ce privește distribuția poverilor, pentru că sigur că trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte, din perspectiva agricolă este important ca aceste uh, poveri să fie împărțite în mod egal, să nu existe numai obiective de reducere pentru agricultură. Nu pentru că agricultura nu dorește să contribuie la reducerea emisiilor, ci pentru că potențialul de atenuare este limitat în agricultură și o uh, siguranța alimentară fără emisii nu este posibilă. Există de asemenea uh, pericolul uh, de uh, leakage, de scurgeri, de altfel de emisii care ar putea să ajungă în străinătate. Agricultura europeană este eficientă în acest domeniu și vom încerca să o eficientizăm și mai departe și ținând cont de protecția mediului și de schimbările climatice. În ceea ce privește propunerea LULUCF, aceasta vine în întâmpinarea unei cerințe uh, pe care am făcut-o de multă vreme cu uh, Copa Cogeca și în ceea ce privește randamentul agriculturii, trebuie să se țină cont de toate aspectele pe care le-am uh, menționat și în trecut. Sigur că nu se poate agricultură fără emisii de gaze cu efect de seră, dar vom continua să le diminuăm. Vom ține cont și de potențialul actual și, de asemenea, nu vorbim aici numai despre 280 de milioane de tone, uh, așa cum a fost uh, menționat în propunere, ci studiul de impact uh, prevede și alte opțiuni cu praguri mult mai înalte și cu un potențial care mai poate să fie exploatat. Asta pentru a oferi stimulente suplimentare pentru agricultură și silvicultură. Și în același domeniu uh, ne gândim și la posibilitățile uh, calculate, pentru că există un potențial mai mare decât a fost prevăzut în studiul de impact, după cum spuneam. Este însă foarte important, pentru că în agricultură mm, există mai multe efecte și este important ca uh, biogenele să fie scăzute și să se continue pe această direcție. În ceea ce privește LULUCF, dacă vorbim despre uh, managementul pădurilor și de regula no debit, e bine, atunci uh, suprafețele de pădure gestionate trebuie să țină cont și de un element de flexibilitate. Din punctul nostru de vedere, flexibilitatea LULUCF nu, uh, uh, nu face suficient pentru rentabilitate. Deci uh, nu sunt evitate uh, emisiile suficient. Se poate observa din acest grafic că o absorție mai mică în comparație cu punctul de referință este luată în considerare. Și acest lucru nu poate fi transmis fermierilor și agricultorilor, pentru că există posibilități de absorpție suplimentare care sunt uh, mai mici decât un nivel de referință calculat. Și noi nu putem să acceptăm ca aceste elemente să fie calculate ca uh, emisii. Este foarte important uh, ca în acest uh, sector al LULUCF să se lucreze în continuare, trebuie însă uh, sporită în continuare flexibilitatea și să nu se rămâne la acel prag de 280 de milioane de tone. Nivelul de referință stabilit trebuie să se stabilească de la nivel național și trebuie să se țină cont și de bioeconomie în acest context. Iar pădurile gestionate trebuie să fie incluse în flexibilitate în funcție de potențialul de absorție. Dar nu trebuie să ne gândim numai la împădurire aici ci în contextul PAC trebuie să ne gândim și cum să gestionăm agricultura astfel încât toate aceste obiective de mediu să fie atinse. Și în final, în ceea ce privește această distribuție a sarcinilor, nu trebuie să fie uh, separată, pentru că agricultura merge mână în mână și cu alte sectoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Doamna președinte, mulțumim foarte mult, domnule Pingen. Și acum, ultimul expert, astăzi, care va lua cuvântul, este doamna Hannah Mowart, din partea FERN. Vă rog, aveți cuvântul. Sorry, I have to share the microphone. Da, mulțumesc că a trebuit să schimb microfonul. Dacă eventual aveți impresia că repet lucruri, evident vreau să aveți un pic de răbdare pentru că sunt ultimul vorbitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră astăzi. LULUCF este unul dintre acele oribile acronime și cred că ar fi bine să-l facem mai simpatic înainte să intrăm în detalii. Cu toții știți foarte bine despre ce este vorba, mulți experți s-au referit și eu am doar 5 minute la dispoziție, așa că am să vă grăbesc. Mesajele cheie. Sunt doar două la număr. Mai întâi, e clar că e vorba de e nevoie de ambiții mai mari, de ținte mai ambițioase. Articolul 4 al regulamentului LUCF nu este compatibil cu acordul de la Paris. Și prezentarea mea vă va arăta de ce. Și al doilea mesaj este că avem nevoie de o contabilitate clară a regulilor, în, în așa fel încât să putem să avem o gestionare prietenoasă cu mediul a pădurilor și să putem conta și pe contabilizarea acestor emisii de bio, bioenergie. Noi discutăm despre schimbări climatice. Fiecare an care trece este un an de recorduri pentru călduri extreme. Și dacă să ne uităm la anii cei mai fierbinți de când s-au început înregistrările, putem spune că 15 ani, cei 15 ani cei mai fierbinți au avut uh, loc în secolul acesta. Dacă vă amintesc situația de anul trecut, o dramă, o, o familie a pierdut un uh, copil din cauza unei bacterii de antrax eliberată din dezghețarea permafrostului. Ei bine, cu toții știm că trebuie să punem capăt schimbărilor climatice. Și asta înseamnă că trebuie să vedem exact care sunt costurile a ceea ce s-ar întâmpla dacă schimbările climatice ar continua. Realitatea este următoarea. Se vorbește acum despre uh, păduri. De aceea LULUCF este foarte important și poate n-a fost niciodată atât de important precum acum, în momentul în care vrem să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Acest tabel foarte complex explică exact de ce acum, mai mult decât oricând, este important să luptăm împotriva schimbărilor climatice și ne vom concentra pe culorile, aș spune eu, roz, portocaliu și un pic albastru din scenarii. E vorba de scenarii care ne arată ce se întâmplă în momentul în care există modificarea temperaturii de 1,5 până la 2 grade și putem observa că singura tehnologie disponibilă pe care o avem la dispoziție în momentul de față îl, și care ne poate salva de astfel de scenarii catastrofă reprezintă pădurile. Însă, problema este următoarea. LULUCEF și absorpția din Europa nu crește exact pe, nevoia, pe uh, măsura nevoilor noastre, ba din potrivă chiar scade. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă. E vorba doar de proiecții, proiecții și prevederi, pre, preziceri pe viitor. Uh, poate sunt și alte tabele cu alte cifre, însă proiecțiile acestea au fost uh, recent actualizate de către oameni de știință din Austria și demonstrează faptul că capacitatea de absorbție a pădurilor europene a început să scadă. Acum, ce putem face și ce putem face în mod du durabil? Aici începe efortul de adaptare și Giacomo s-a referit deja la acest lucru. Trebuie să vedem mai întâi ceea ce dorim să realizăm și anume să luptăm împotriva uh, uh, gazelor cu efect de seră de origine antropică, produse de către uh, ființa umană. Și trebuie să avem o corelare directă între, pe de o parte, răspundere pentru aceste emisii și deci pentru eliminarea lor și, pe de altă parte, control pe care îl putem avea asupra lor. Și am să vă dau un exemplu. Poate vi se pare ciudat ca și imagine, însă Principiul este următorul. Țările ar trebui să fie responsabile de emisiile asupra cărora au și un control. Vulcanii, în momentul în care au erupții, evident, nu poți să ai un control asupra lor, nu le poți opri. În momentul în care pădurile îmbătrânesc și există un adevărat declin al regiunilor forestiere, acesta este un fenomen bine cunoscut, uh, natural și putem avea control asupra lui. În același timp, poți să uh, intervii asupra acelor elemente asupra cărora poți avea un control pentru a menține stocul uh, forestier, pentru a gestiona pădurile și exact din aceleași motive ar trebui să fii tras la răspundere uh, din, pentru emisiile asupra cărora ai un control. Și acestea sunt principiile uh, pe care noi vrem să le utilizăm tocmai pentru a uh, construi acest sistem și anume că acele emisii care au fost înlăturate, au fost căzute, să poată ducă la anumite recompense. Acesta este ultima, ultimul diapozitiv care arată că noi ne aflăm într-o situație extrem de puternică și faptul că putem avea această capacitate de influență, e clar că la, aceasta presupune că avem și o răspundere foarte mare. Trebuie să ne asigurăm că regulile pe care le vom fixa vor fi utilizate ca și model demn de urmat. Deci, aici, la ultimul diapozitiv, aveți o recapitulare a mesajelor cheie okay? și cam atât mă voi opri. So thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult tuturor, tuturor experților pentru aceste prezentări și acum am să dau cuvântul deputaților și să vedem cine anume dorește să intervină mai întâi, eventual cu întrebări sau comentarii. Domnul Torvalds. Mulțumesc, da. Au fost prezentări foarte interesante. Și cred că trebuie să citim și printre rânduri tot ceea ce s-a spus aici pe durata prezentărilor. Cred că vom fi în măsură, cu siguranță, să găsim compromisuri bune. Da, avem anumite probleme unele dintre aceste probleme le-ați subliniat, spre exemplu, uh, sistemele și nivelurile de referință, avem nevoie de o măsurare mai bună, mai corectă a acestora. V-ați referit, dacă nu direct, cel puțin indirect, la 3,5% ca și prag, care într-un fel a fost rezultatul unor uh, măsurători uh, incorrecte făcute la un moment dat. Ori noi, ori ei n-am știut ce s-a întâmplat în, cu aceste păduri. Și probabil că de asta s-a ajuns la concluzia la un moment dat că nu se poate merge mai departe. În cazul nostru finlandez, noi știm exact ce se întâmplă cu pădurile noastre, pentru că le scanăm în Finlanda și știm exact ce și cum. Și evident, asta e foarte interesant. Dar iată că acum ne confruntăm și cu altă problemă. Dacă, e să, dacă scanăm toți copacii și știm pe fiecare pe de rost, ca toate țările împădurite, atunci, atunci ar trebui să fim și uh, pedepsiți. Pentru că ar fi trebuit să fi știut mai bine, să fi avut niște statistici mai bune, mai fiabile. Asta ar fi un aspect. Am să revin ulterior. Eu pot spune că, în general, seminarul este unul foarte bun. Și un lucru care pe mine totuși m-a încurcat la ultima prezentare, uh, acea imagine referitor la copacii care îmbătrânește și care e un proces natural comparativ cu emisiile care ar rezulta dintr-un vulcan, erupția lui. Eu cred că e foarte, um, am fi foarte măsură să controlăm aceste păduri care îmbătrânesc și care nu mai au capacitate de absorpție a emisiilor. Uitați-vă la modelul de gestiune din Finlanda. Și, sincer, devin nervos când oamenii vorbesc despre păduri și habar n-au despre ce e vorba. Așa cum am spus de multe ori și în discuțiile din grupul nostru, Se folosește un cuvânt finlandez pe care n-am să-l repet acum pentru a te referi la gestionarea pădurilor. Cei care doresc acest lucru, să știți că vom putea continua această discuție și la un alt moment. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Iar. Thank you, Chair, and just very quickly, um, I think that it's quite clear. Domnul Iavor, mulțumesc, doamna președinte. Și foarte pe scurt, da, a fost foarte clar faptul că LULUCEF este unul dintre regulamentele cele mai dezbătute din, dintre, uh, din toate politicile Uniunii Europene de luptă împotriva schimbărilor climatice. Deci uh, a fost un punct de discuție și de dezbatere în Parlament și între Parlament și Consiliu și Comisie. Acum, dați-mi voie să vă uh, prezint trei puncte care merită să fie menționate. Mai întâi, e vorba despre abordarea generală, ambiția generală în cadrul regulamentului LULUCF. Și aici trebuie să spun, după cum am văzut din uh, prezentarea lui Hanna Morvat, că LULUCF, întrebarea nu e cum să ajungi la nivel de emisii zero, ci dacă într-adevăr ești angajat și își dore, dorești să respecti uh, acordul de la Paris și limitarea la 1,5 grade, atunci e nevoie din partea lui Lucef de emisii negative. Deci, orice regulament care are intenția să facă acest lucru, și aici ne-am concentrat poate prea mult pe sectorul forestier, dar reducerea emisiilor din utilizarea terenurilor și gestionarea pădurilor, e bine, este foarte important să venim la un moment dat cu emisii negative uh, pentru a putea uh, îndeplini cerințele acordului de la Paris. Apoi, un alt aspect. Aici e adevărat că am vorbit foarte mult despre păduri uh, și n-am ținut seama și de alte sectoare, cum ar fi, spre exemplu, agricultura sau uh, unde și acolo există ecosisteme. Însă cred eu că trebuie să ne gândim și la chestiuni legate de biodiversitate. Pădurile și gestionarea acestora nu înseamnă doar o chestiune de uh, schimbări climatice, ci presupune că există o importanță majoră a pădurilor pentru biodiversitatea europeană și pentru strategia noastră și protecția biodiversității. Apoi, o altă observație se referă la legăturile între ETS și sectoarele non-ETS și directiva referitoare la partajarea eforturilor. Aici cred eu că nu ne putem permite niveluri prea mari de flexibilitate, pentru că ar fi ceva destul de periculos. Și asta mă îngrijorează. Mă întreb mereu care este nivelul cel mai potrivit de flexibilitate între cele două mecanisme ETS, LULUCF și uh, directiva um, de partajare a eforturilor. Dacă e să respectăm acordul de la Paris și angajamentele de acolo, e clar că trebuie să venim cu o limită în ceea ce privește flexibilitatea și aceste opțiuni de flexibilitate. Și ultima observație, regulile de contabilizare a emisiilor. Asta e o chestiune cheie, pentru că de multe ori vorbim despre cifre, cifre frumoase, dar uh, cifrele evident depind foarte mult despre felul în care le contabilizezi. Și de aceea cred eu că trebuie să vedem și abordarea în ceea ce privește contabilizarea. De multe ori vrem să simplificăm. Dacă e să ne uităm la sectorul bioenergetic, se spune, da, emisii zero. Păi nu e chiar așa, ba, din potrivă, de multe ori suntem departe de realitate. De aceea, în mecanismele de contabilizare, trebuie să știm exact ce contabilizăm. Și contabilizăm emisii reale sau contabilizăm o capacitate de absorpție în sectorul LULUCEF și nu să venim doar așa cu cifre uh, și mecanisme, da, bun, frumoase, dar trebuie să fim concreți. Și un alt aspect, gestionarea și utilizarea terenurilor în cadrul regulamentului lui LUCEF, E clar că și terenurile și gestionarea acestora pot să reprezinte rezervoare, adevărată rezervoare și pentru capacitatea de absorpție și nu trebuie să ne concentrăm doar pe sectorul forestier, ci să avem o abordare mai exhaustivă, în așa fel încât să avem o gestiune cât mai exhaustivă, în așa fel încât să ne deplinim angajamentele în cadrul acordului la Paris. Uh, Mr. Hausling? Mulțumesc, domnul Hausling. Mulțumesc frumos uh, invitațiilor noștri pentru prezentări. Și eu uh, sunt atent de fiecare dată când vorbim despre folosirea solurilor și despre folosirea agriculturii și am o întrebare pentru invitații noștri. Știm foarte bine că se emit foarte mult dioxid de carbon atunci când pășunile, de exemplu, sunt transformate în terenuri arabile. Și e păcat că se distrug pășunile pentru că acestea au un rol important de jucat. Și apoi ce se întâmplă cu salvarea mm, um, peisajelor originale? Cum să facem ca să nu mai practicăm o agricultură intensivă? pentru că um, din momentul în care am practicat agricultura intensivă s-a mărit foarte mult um, emisiile de dioxid de carbon. Nu ați vorbit uh, foarte mult despre uh, bioenergie, nu ați vorbit uh, foarte mult despre cum ar putea funcționa o uzină care, de exemplu, ar folosi ca sursă de energie doar biomasa. Ackerböden, auch dagegen müsste man ja... Și împotriva tuturor acestor lucruri trebuie să se intervină. Trebuie să găsim și o altă formă alternativă de agricultură. Ne putem gândi și la alte tipuri de soluri. Din punctul meu de vedere, toate aceste lucruri au fost prea puțin luate în considerare. Există o mare diferență între agricultura intensă, care este uh, foarte bine uh, considerată, dar există și acea agricultură durabilă care este mult prea puțin luată în considerare în tot acest calcul. Și o ultimă întrebare se referă la păduri. Și în ceea ce privește pădurile, există diferite moduri de folosință și, și aici vorbim despre folosința intensă și uh, despre diferite tipuri de păduri și o anumită manieră de silvicultură în funcție de tipul de pădure. Și, și aici calculul care se face este unul diferit în funcție de uh, pădure. Mulțumesc, doamna Ayuso. Vă mulțumesc, doamna președinte. Această propunere este strâns legată de propunerea de reducere cu 40% a emisiilor în toate țările. În această propunere, toate emisiile care se produc din activitatea forestieră trebuie să fie contabilizate. Însă emisiile care sunt absorbite de uh, silvicultură sunt cam de 280 de milioane uh, echivalent tone de dioxid de carbon. Și mă întreb dacă nu care cumva ar trebui să includem observații în acest sens în raport. Și nu vi se pare prea complicată formula pentru a calcula uh, absorția de dioxid de carbon uh, de către produsele pe bază de lemn? Mulțumesc! Domnul Flanagan. Mulțumesc. Foarte interesantă această discuție. Îmi pare rău că n-am putut să fiu prezent de la început. Mă întrebam ce cred invitații noștri despre faptul că încercăm acum să reducem emisiile de dioxid de carbon din agricultură și în același timp Încercăm să semnăm acorduri comerciale ca să transportăm alimente peste tot pe planetă și nave care um, străbat oceanele uh, și poluează peste tot atunci când nu se scufund uh, în, în oceane. De ce ne trebuie neapărat uh, um, produse de pe alte continente sau de ce vrem să exportăm portocale din Spania în California? Comisia însă insistă și vrea să semneze asemenea acorduri precum DTIP și există și deputați care chiar vor să le voteze. Dar mă întreb, oare dreapta s-a întâlnit vreodată cu stânga? Oare nu suntem cu toții de aceeași parte a baricadei? Eu chiar nu înțeleg de ce procedăm așa. Este ca și cum îți, pui, îți dai sigur foc la casă și după aceea chem pompierii și te le minunezi. Dar, mă rog, măcar nu dați foc la casă. Domnul Brannan, mulțumesc. Eu sunt raportor din umbră pentru Social și Democrați pe tema lui Lucef și să știți că sunt primul care recunoaște că e foarte complicat acest subiect și chiar e problematic. Devine din ce în ce mai complex. Este o chestiune atât de importantă și pericolul este că dacă te pierzi în amănunte și dacă nici tu nu pricepi, nu văd cum poți să ai un rezultat bun deci orice sugestie uh, pentru a face ca totul să fie mai simplu este binevenit pentru noi, pentru mine ca așa raportor din umbră. Apoi, în ce privește agricultura, întotdeauna am avut această senzație că uh, agricultura este cumva așa ținută uh, în spate, nu se iau în cont adevăratele emisii din agricultură. Da, înțeleg că silvicultura este o competență a statelor membre, dar oare n-ar fi firesc să avem păduri, uh, suprafețe pădurite și mai mari la nivel european dacă vrem să atingem aceste obiective? Mulțumesc, domnul Les. Mulțumesc. Aș avea două întrebări una către domnul uh, dr. Mayer, pentru că am discutat uh, mult despre nivelul de referință și aici este vorba pe lângă de modul în care îl calculăm pe acesta și de intervaluri de timp pe care îl uh, alocăm acestuia. Și aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile, pentru că Comisia a propus ca termen de referință 1990-2009. Și încă o întrebare către domnul Pingen, care se suprapune într-o mare măsură cu întrebarea doamnei Ayuso. V-ați referit la faptul că există mai mult potențial uh, la nivelul sectorului LULUCF și v-ați referit și la scenariul Comisiei cu 425 de milioane de tone și aș vrea să știu dacă există calcule din partea Copa Cogeca cu privire la aceste potențiale. Cât de mari sunt acestea? Thank you very much. Now I Mulțumesc. Îi rog acum pe experți să reacționeze la întrebările care au fost adresate, respectiv să comenteze la ceea ce s-a spus. Sau poate să vină cu sugestii și trebuie să vă întreb cine dorește să înceapă. Domnule Pingden, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la mai multe întrebări. Prima, cea adresată de domnul Hoisling. Dacă vorbim de gestiunea zonelor umede sau uh, zonele verde, uh, dacă aceasta este, nu este luată prea puțin în considerare. De regulă, uh, acestea sunt luate în considerare. Zonele verzi, uh, în reconversie, sunt luate în considerare în toate scenariile Uniunii Europene, atât o creștere a suprafețelor verzi, cât și o reducere apare în uh, raportul de, raportul de monitorizare, precum și uh, gestionarea zonelor umede. Așadar, uh, folosința terenului ține de sectorul LULUCF. Deci, nu se pierde nimic, nici într-o direcție, nici în cealaltă și același lucru este valabil și pentru terenurile agricole, arabile, care se transformă în suprafețe verzi și invers. De exemplu, dacă se reduce conținutul de humus, uh, sigur că aici situația datelor nu este optimă, cel puțin nu este așa cum ne-am fi dorit-o. În ceea ce privește bioenergia, doresc să spun un singur lucru. Punctul pe care doream să-l abordez se referă la agricultură în domeniul bioenergiei și la randamentul acesteia, fie că vorbim despre combustibili, uh, biocombustibil sau biogaz, e bine, acestea nu sunt luate în calcul, dar emisiile care sunt generate la producția unei materii prime, acestea uh, sunt uh, calculate în mod negativ în agricultură și dorim ca acest lucru să se ia în considerare pentru că nu numai acolo unde sectorul de energie regenerabilă uh, are un cuvânt de spus, trebuie făcut acest lucru. Dar dacă vorbim despre uh, reconversie în uh, terenuri și suprafețe verzi, ei bine, indiferent despre ce vorbim, flexibilitatea are sens și merită. A mai existat o întrebare cu privire la emisiile din agricultură și reducerea acestora respectiv dacă agricultura participă prea puțin la această reducere. La nivelul Uniunii Europene, agricultura din 1990 a redus uh, emisiile de gaze cu efect de seră cu 24%. Asta nu înseamnă că ne-am atins obiectivul, dar suntem pe drumul cel bun și cu siguranță am redus mai mult decât au făcut-o alte sectoare până acum. Dacă subiectul uh, comerț este bun sau rău în acest context, Trebuie să atrag atenția că la un necesar de alimente actual pentru climă este foarte important ca produsul să fie produs cu cât mai puține emisii de gaze cu efect de seră. Deci, se pune accentul pe eficiență, iar agricultura europeană, în comparație la nivel internațional, stă bine, dacă este să privim cifrele. emisia per unitate produsă în Europa este mai scăzută decât în alte părți ale lumii. Acest lucru rezultă din uh, date oficiale. Așadar, aș spune că Europa este un loc bun de producție, cel puțin în contextul schimbărilor climatice și al protecției mediului. Pachetul LULUCF este unul foarte complicat. Subliniez odată în plus acest lucru. Și fiecare uh, propunere de simplificare este binevenită și utilă. Cred însă că toate aceste limitări ale calculului maxim contribuie la această complicare. Deci și aici există potențial de simplificare. În ceea ce privește contribuția agriculturii, am spus 24% a, e, a fost uh, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Nu am atins obiectivul nostru, dar suntem pe calea cea bună. Iar în ceea ce privește întrebarea domnului Linz, din punctul nostru de vedere, în Germania, în mod special, avem cifre uh, de la Institutul Thun care analizează potențialele care ar fi de 5-6 ori uh, mai mari decât uh, cele calculate în sectorul LULUCF și chiar în întregul sector. Deci, conform acestui scenariu, așa cum este el prevăzut în regulament, fără implicarea uh, pădurilor gestionate, potențialul este mult mai mare decât este prevăzut în prezent și oricum mult mai mare decât uh, este prevăzut în studiul de impact. Dar și pentru Uniunea Europeană există aprecieri și evaluări uh, referitor la faptul că ne învârtim în jurul uh, unui potențial de 900 de milioane de tone în sectorul LULUCF. Thank you. Mulțumesc. Domnul Maier. Mulțumesc. Au fost spuse deja multe lucruri. În ceea ce privește intervalul de timp și acest interval de referință, uh, au existat deja opinii care au fost exprimate, dar cred că trebuie să ne gândim la viitor și la potențialul uh, viitorului. Scenariile prezentate de mine uh, envizajau tocmai acest lucru. Ce s-ar întâmpla dacă? S-au luat în considerare diferite posibilități care țineau cont de diferite niveluri de folosință în contextul uh, silviculturii durabile. Această întrebare, dacă ne referim istoric sau orientat către viitor, toate acestea sunt luate în considerare, însă valorile de referință sunt cele orientate către viitor. O întrebare a fost aceea referitoare la faptul dacă la Uniune, în Uniunea Europeană nu ar trebui să existe mai multe împăduriri. Aici există mai multe puncte de pornire uh, pentru statele membre. Sunt uh, state membre care au mai multe păduri, altele care au mai puține și sigur că ar fi dificil pentru statele uh, membre care au multe păduri să împădurească și mai mult, dar potențialul, după cum spunea și colegul meu, este diferit. Trebuie văzut, așa cum am arătat pe marginea exemplului Austriei, cum se poate uh, stoca CO2-ul aici și uh, cum poate funcționa compensarea. Această substituție nu a fost suficient luată în considerare în sectorul LULUCF. Vorbim despre evitarea emisiilor de CO2. Obiectivul nostru este de a ne apropia cât mai mult de obiectivele stabilite la Paris și toate aceste lucruri trebuie urmărite. Sigur că sectorul LULUCF este astfel complicat odată în plus. Există însă abordări și acestea vor fi urmărite. În ceea ce privește politica comercială sau altele, biodiversitatea a fost numită, sigur că acesta a fost unul dintre mesajele pe care doream să-l transmitem, complexitatea diverselor politici care trebuie de asemenea luată în considerare. Cu siguranță că este un factor important pentru uh, calea pe care o vom urma pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Streif! Mulțumesc. Am mai fost o întrebare referitoare la reconversie, la calculul uh, și absorpția CO2-ului în produsele de lemn. Sunt uh, fiecare uh, substanță reziduală trebuie exploatată și trebuie calculat în funcție de metri cub de lemn ce se transformă în energie. Restul este sequestrat și fie este uh, stocat sub formă de scânduri sau placaje, panouri, uh, oricum se uh, redistribuie asupra altor produse. O tonă per metru cub în pădure, apoi se merge în producție și uh, restul devine energie. Thank you. Um... Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Doamna Movat, poate? Take the opportunity to da, profit de ocazie pentru a răspunde la câteva întrebări. Mai întâi, domnul Torvalds. Da, spuneam că sună un pic ciudat și arată. Eu spuneam că da, poți să ai un, un uh, control asupra pădurilor, însă dacă abandonezi aceste păduri, atunci nu mai ai niciun fel de control și deci țările care fac acest lucru ar trebui să fie penalizate. Acesta era aspectul mai evident. Uh, e vorba de un proces uh, natural, firesc, îmbătrânirea pădurilor. Și pentru a răspunde cele spuse de domnul Brannan, că e foarte complicat. Da, e adevărat că e foarte complicat. Și am să complic și mai mult complicația, pentru că noi încercăm să găsim aici niște echivalente, pe de o parte uh, carbonul uh, combustibil fosil, carbonul verde, între ghilimele, și carbonul pe care îl contabilizăm în uh, absorpție, capacitate de absorpție. Dacă n-am avea aceste echivalente, atunci uh, am putea avea o țintă clară în ceea ce privește investițiile în uh, zone rurale, zone forestiere și așa mai departe. Însă toate aceste elemente nu pot fi separate unele de altele, pentru că ele contribuie la realizarea sau nerealizarea anumitor ținte și în momentul în care încerci să faci aceste echivalente și să vezi că o tonă de carbon provenită din acest tip de energie ar trebui să aibă drept echivalent o tonă de carbon din alt tip de energie, atunci încerci să faci acest, uh, această echivalență și poate pierzi din vedere anumite aspecte calitative și anumite alte posibilități de a contabiliza aceste cantități, aceste volume. Pentru a răspunde și celorlalți oratori, domnul Tingen făcea observație și anume că gestionarea durabilă în cadrul CEF. Ei bine, uh, există o țintă de reducere de la 40% uh, a emisiilor Inițial aveam o țintă de 40% și acum ținta a fost redusă, este de 34%. Și asta face parte din negocierile care au avut loc la nivel internațional. Deci acestea sunt noile ținte. Și pentru a răspunde domnului Mer, trebuie să vă spun că mie nu mi s-a părut niciodată că am fi avut argumente mai puternice decât acum pentru a include aceste emisii în sistemul ETS și sunt gata să discut cu dumneavoastră pentru că, da, într-adevăr, este locul potrivit Um, și aceste motoare și uh, aceste utilaje ar trebui să fie incluse, pentru că ele fac parte din calculele nivelurilor de referință. Deci, dacă nu le includem în LULUCEF, ar trebui să le includem în, alt, în altă parte. Fie în sistemele, știu de uh, încălzire, de centrale de încălzire, nu știu, undeva. Uh, însă eu sunt gata să discut cu dumneavoastră și cu reprezentanții industriei pentru a explica argumentele. Uh, eu cred că ar fi o soluție mult mai simplă și mult mai ieftină pentru a cuprinde și aceste utilaje și aceste motive. Și un aspect, un ultim aspect, Eu am avut ocazia săptămâna trecută să merg în Finlanda și la în ultima parte a, ședin, a șederii mele la Helsinki. Am discutat foarte mult despre situația pădurilor din Finlanda și E clar că au existat diferite scenarii de utilizare a pădurilor și a lemnului în Finlanda, cu ținte diferite și concluzia a fost că E o diferență mare între evitarea uh, emisiilor care provin din combustibil fosil și spărirea capacității de absorpție. E clar că o gestionare corectă a pădurilor poate duce la o reducere substanțială a emisiilor. Acum, eu nu sunt un om de știință, dar cu siguranță puteți consulta toate aceste lucrări, acest studiu și e adevărat că tot ceea ce ține de substituții, produsele încuitoare, care pot proveni, spre exemplu, din cherestea, din lemn, au un rol deosebit de important de jucat. Însă asta nu trebuie să se facă pe spuza uh, scăderii capacității de absorție pe care o oferă pădurile uh, față de emisiile de CO2. Mulțumesc și acum domnul Grazi. Thank you for uh, the interventions. Uh, many, many of them Mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Multă lume s-a referit la flexibilitate și la cât de complex e subiectul. Așa că am să încerc să vin cu câteva precizări. fără a intra concret în discuția referitoare la flexibilitate. Ce înseamnă flexibilitate? Adică o legătură între LUCEF și alte sectoare. Acum, întrebarea este, suntem putem face o comparație, putem face, ca să faci o legătură trebuie să poți compara ceva, uh, să compari mere și mere, nu mere și pere. Deci, de ce LULUCEF este atât de special și de ce are un tratament atât de diferențiat față de alte sectoare? Ei bine, aici trebuie să înțelegi exact. De ce este LULUCEF special? Face parte din ciclul natural de carbon și poate veni în, uh, iar uh, capacitatea de adaptare față de emisiile de origine antropică sunt, uh, este o capacitate deosebit de importantă. Există capacitatea de absorpție a pădurilor și a terenurilor. Fiecare sector poate avea un impact și capacitatea de absorpție poate crește, poate scădea. Însă, aceste lucruri nu trebuie să fie penalizate. Însă, în momentul în care vorbim despre politici, ei bine, fiecare sector de activitate are politici. Putem afirma că LULCEF e atât de special încât este uh, bazat pe politici care vor duce la o scădere sau la o creștere a emisiilor? Răspunsul, în spiritul propunerii noastre, este următorul. Să încercăm să găsim o simplificare spunând că ceea ce încearcă regulamentul LULUCF este ca LULUCF să fie mai asemănător cu celelalte sectoare, în sensul că anumiți factori sunt scoși din contabilitate pentru a nu penaliza anumite țări, dar dacă, se, uh, dacă apare o schimbare de management comparativ și cu alte sectoare, acest lucru trebuie să fie oglindit în felul în care contabilizăm emisiile. Aceasta este spiritul uh, regulamentului și ideea de a avea o puntă, o legătură cu celelalte sectoare. Doamna președinte, bun, mulțumesc tuturor și acum îl invit pe domnul raportor, dacă eventual doriți să trageți concluzii referitor la această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc încă o dată și experților Cred că astăzi am reușit să înaintăm semnificativ în dezbaterea noastră. Am uh, acum mult material pentru raportul pe care până la mijlocul lunii februarie îl voi termina. Cred că această discuție ne-a arătat că Comisiei uh, i-a reușit o propunere bună multe lucruri au fost salutate și de către experți. Cu toate acestea, am uh, constatat astăzi cu claritate că mai sunt necesare modificări pe aici, pe acolo. De exemplu, și, de exemplu, um, că este necesar să și facem aceste modificări, în special în ceea ce privește nivelul de referință pentru păduri. Deci, uh, modul în care va fi acesta configurat, cum se va calcula, și, de asemenea, intervalul de timp de referință care este alocat și, de asemenea, întrebarea cât de departe gândim în viitor, după anul 2030. Statele membre trebuie implicate mai puternic în acest proces și, de asemenea, se pune întrebarea referitoare la legătura distribuției de sarcini și această decizie și modul în care tratăm flexibilitatea. Câtă flexibilitate vedem în realitate și, de asemenea, în ce măsură putem implica gestionarea pădurilor în, acest, în această schemă de flexibilitate. Acesta va fi un punct uh, important de discuție. Împădurirea, de asemenea, un alt element important. Despre acesta s-a discutat puțin. Vorbim aici despre 20 de ani sau uh, se poate prelungi perioada la 30 de ani și asta în ce situații, care vor fi regulile. Și ceea ce am spus și la început, permiteți-mi să repet. Este vorba și despre această relație între protecția mediului și asigurarea alimentației, siguranța alimentară. Nu putem să uităm de această dihotomie în uh, discursul nostru. Mulțumesc pentru această dezbatere și pentru toate ideile care au fost exprimate. Mulțumesc de asemenea secretariatului pentru pregătirea foarte bună a acestei audieri și mulțumesc de asemenea colegilor care au participat. Mă bucur să colaborăm și pe viitor. Thank you very much to the rapporteur. Thank Mulțumim frumos și raportorului și secretariatului pentru că a organizat audierea și, bineînțeles, mulțumim experților pentru prezență. Mulțumesc și colegilor care au uh, participat la dezbaterea noastră. Acest punct se încheie și întâlnirea de astăzi de asemenea. Ne întâlnim mâine dimineață pentru votul la 10 și jumătate, pentru că mai întâi avem întâlnirea coordonatorilor. O seară plăcută!